Dear colleagues, let's start. Stimați colegi, haideți să începem. Ask uh, all colleagues to take Vă rog să luați loc. În primul și în primul rând, doresc să adresez un salut călduros uh, reprezentanților parlamentelor naționale care participă la acest schimb de vederi în cadrul ciclului semestrului european. Este un moment uh, crucial, este un moment de importanță extraordinară în care coordonarea și discuțiile dintre nivelul european și nivelul național sunt deosebit de potrivite. După cum știți, firește, suntem într-un punct de cotitură în care au fost adoptate recomandările specifice pentru fiecare țară de către Consiliu în iulie și aceste recomandări trebuie să fie puse în aplicare în uh, bugetul statelor membre. Există și o procedură nouă care acordă un uh, rol mai puternic Comisiei Europene. În același timp, se pregătește începutul următorului ciclu al semestrului european. Deci suntem într-un moment de contitură extrem de important, cum spuneam, și după cum știți, există un raport din propria inițiativă alcătuit de Comisia Econ privind uh, semestrul european, ciclul din 2015, acest raport este discutat uh, aici, în această uh, incintă. Raportorul este domnul Rozati. Deci scopul acestei dezbateri de astăzi este să aducem în discuție înainte de adoptarea oficială a acestui raport de către Parlamentul European pentru a vedea Uh, ce putem uh, să spunem Comisiei privind ciclul din 2015 al, al uh, semestrului european înainte de momentul în care Comisia stabilește prioritățile bugetare pentru anul viitor. Ținând cont de numărul mare de uh, parlamentari național care participă, uh, o să dăm posibilitatea câte unui reprezentant al fiecărei camere a parlamentelor naționale să ia cuvântul, firește dacă e posibil, vom încerca să dăm cuvântul și altor vorbitori, altor deputați din parlamentele naționale dacă doresc să iau cuvântul. Astăzi avem un regim lingvistic cu 20 de limbi și vom uh, utiliza un cartonaș pentru a putea lua cuvântul. Dacă deputații naționali sau eurodeputații doresc să ia cuvântul, vă rog să completați acest cartonaș și să-l dați personalului. E momentul să începem dezbaterea și dau cuvântul domnului Rozati pentru prezentarea raportului. Are la dispoziție cel mult 10 minute. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În primul rând vreau să spun că sunt foarte mulțumit că avem această posibilitate să ne întâlnim cu reprezentanții parlamentelor naționale din statele membre și că putem discuta această parte importantă a semestrului european și anume mecanismul de coordonare a politicilor economice dintre statele membre. Raportul pe care l-ați menționat, domnule președinte, se referă la o serie de documente pregătite de Comisia Europeană și de Consiliu, începând cu uh, raportul uh, anual de creștere din uh, decembrie anul trecut. Mm, acest raport stabilește liniile generale ale activității pentru pregătirea recomandărilor specifice pentru fiecare țară. Pe baza acestui raport, Comisia pregătește rapoartele naționale ținând seama de programele naționale de stabilitate și programele de convergență și apoi, pe baza acestor informații provenite de la statele membre, Comisia pregătește recomandările pentru Consiliu cu privire la recomandările specifice pentru fiecare țară și, cum spunea și dumneavoastră, ă, aceste recomandări specifice pe fiecare țară au fost adoptate de Consiliu în iulie ă, anul acesta. Uh, această parte a activității noastre este o parte importantă a semestrului european, a ciclului semestrului european și este dedicată evaluării recomandărilor specifice pe fiecare țară, așa cum au fost ele pregătite de comisie și apoi au fost incluse în decizia Consiliului din iulie scopul acestor recomandări specifice pentru fiecare țară este să ofere fiecare țări orientări generale, recomandări apropo de modul în care își direcționează politicile economice pentru a face față celor mai importante provocări și pentru a pune în aplicare cele mai importante priorități strategice. De aceea, recomandările specifice pe fiecare țară trebuie să reflecte prioritățile principale, așa cum au fost formulate și descrise în raportul anual de creștere, raportul pe care l-am menționat la început și care inițiază acest ciclu. Recomandările specifice pentru fiecare țară se referă la două domenii principale. În primul rând, Uh, politica fiscală și bugetară care trebuie să urmeze și să respecte regulile Uh, din Pactul pentru Stabilitate și Reformă, pachetul celor șase măsuri și pachetul celor două măsuri și al doilea domeniu, reforma structurală necesară pentru a îmbunătăți competitivitatea economiei europene și pentru a ne aduce mai aproape de atingerea um, uh, scopurilor principale menționate în strategia Europa 2020. Anul acesta, recomandările specifice pe fiecare țară formulate de comisie se referă la evaluările timpurii făcute de Parlament pe edițiile anterioare ale recomandărilor specifice pe țară și sunt îmbunătățite față de anii anteriori. vreau să menționez două îmbunătățiri foarte importante în recomandările specifice pe fiecare țară. În primul rând a fost publicate mult mai devreme, cu trei luni mai devreme. Iar ideea este să permită statelor membre și parlamentelor naționale să discute uh, proiectul recomandărilor specifice pentru fiecare țară pentru a le analiza în profunzime și pentru a luat decizii care să faciliteze punerea în aplicare. Uh, a doua modificare importantă de anul acesta este faptul că aceste recomandări sunt mult mai orientate, mult mai concentrate pe prioritățile cheie. Comisia și-a dat silința să evite formularea unei liste de priorități mai, foarte largi ci s-a concentrat pe elemente strategice cheie. Trebuie să spun că această nouă abordare a Comisiei este împărtășită de Parlament și împărtășim în primul și în primul rând uh, recomandările specifice fiecarei țări formulate de comisie din mai multe puncte de vedere. În primul rând împărtășim uh, evaluarea generală a situației economice din zona euro și din toată Uniunea Europeană. Există semne ale redresării economice, dar uh, fundamentarea acestei redresări este încă fragilă. Deci trebuie făcute mult mai multe eforturi pentru ca Uniunea Europeană să revină la uh, o cale a unei creșteri durabile. Al doilea element, o parte foarte importantă a recomandărilor specifice pentru fiecare țară, pe care o susținem și cu care suntem de acord, este concentrarea pe patru priorități cheie, și anume uh, întețirea, sporirea investițiilor, consolidarea fiscală, reforma structurală și uh, politici mult mai bune de ocuparea forței de muncă. Sunt domenii în care e nevoie de reforme și de acțiuni de asemenea, suntem de acord cu Comisia că până acum uh, modul în care au fost puse în aplicare aceste recomandări specifice de fiecare țară nu este mulțumitor. Inițial vorbeam de uh, o punere în aplicare destul de proastă la nivelul fiecarei țări. Din toate recomandările specifice din 2014, Comisia estimează că doar 12% au fost puse în aplicate pe deplin și alte 10-15% au fost puse în aplicare în parte. Deci, realmente avem o problemă și uh, aș vrea să aud care este părerea reprezentanților parlamentelor naționale apropo de ce se poate face pentru a îmbunătăți această rată de punere în aplicare. De asemenea, suntem de acord cu Comisia că e nevoie de reforme structurale și în raportul nostru am arătat care sunt domeniile specifice în care trebuie accelerate reformele. E vorba, printre altele, de reforme pe piața muncii, de reforme privind funcționarea pieței unice, adică înlăturarea obstacolelor din calea liberei circulații a bunurilor și serviciilor. Reforme structurale sunt de asemenea necesare în domeniul finanțelor publice, inclusiv asigurările sociale, ă, sistemele și fondurile naționale de pensie. Acestea sunt cele mai importante domenii pe care le-am ă, identificat. De asemenea, susținem recomandarea că trebuie să se urmărească consolidarea fiscală, mai ales în acele ă, state membre care n-au atins nivelul necesar. Pe de altă parte, recomandăm politici fiscale mai active și recomandăm utilizarea politicii fiscale într-o manieră contraciclică în toate acele țări care au spațiu fiscal suficient de mare și unde nivelurile sunt uh, sub limita de 60%, nivelul datoriei adică. În, acest, în aceste momente, recomandările sunt diverse, sunt diversificate pentru a reflecta situațiile diferite dintre state, din statele membre. Dacă vorbim despre recomandări specifice fiecarei țări, firește că nu o să le listez pe toate, există în raport, dar vreau să menționez două dintre ele unul prim, prim, în primul rând, mai, uh, un mai bun acces la finanțare pentru toate întreprinderile, mai ales pentru IMM-uri. Sperăm că Fondul pentru Investiții Strategice al Uniunii Europene va fi un stimulent pentru a atrage fondurile private de capital pentru investiții. Al doilea domeniu este mediu de afaceri, iar uh, statele membre trebuie să își dea silința să îmbunătățească mediul de afaceri pentru a reduce birocrația și pentru a crea condiții care să poată duce la dezvoltarea afacerilor și crearea de locuri de muncă. Și în cele din urmă ne referim aici la punerea în aplicare proastă a recomandărilor specifice fiecarei țări în statele membre. Unul din motivele pentru care rezultatele sunt proaste este insuficienta sau lipsa de uh, capacitate națională de, de iar al doilea lucru care trebuie discutat astăzi, faptul că ele nu au fost uh, însușite de către statele membre. 10 minute, perfect, spune președintele am explicat uh, reprezentațiilor parlamentelor naționale că punem în aplicare o nouă regulă, după cum spuneam, uh, există o, o anume flexibilitate, dar la Econ mecanismul este absolut automat. Îmi cer scuze, dar vă voi întrerupe în momentul în care depășiți timpul care a fost alocat. Primul vorbitor, 5 minute maximum, pentru uh, eurodeputat, ci pentru deputatul național este Alfred Sanz. Mulțumesc, domnule președinte. Rata de creștere în zona euro continuă să fie scăzută, iar indicatorii industriali uh, care arată că ar fi mai bun uh, ne arată însă că redresarea este fragilă, iar coordonarea creșterii în Uniunea Europeană are ca scop creșterea Lucrul acesta este accentuat în recomandările specifice fiecărei țări publicate de Comisie în mai. Comisia vrea să eficientieze procesul și modul în care sunt formulate și puse în aplicare aceste recomandări. Se spune adesea despre aceste recomandări că sunt aplicate într-o manieră destul de eratică sau nu sunt uh, aplicate deloc guvernele naționale și parlamentele naționale nu își însușesc aceste recomandări, de fapt. Și un alt motiv ar fi că nu e clar dacă strategia care stă la baza recomandărilor pentru fiecare țări este să întărească economia europeană în întregime sau economia țării căreia îi se adresează recomandările a venit momentul să evaluăm formularea și evaluarea acestor recomandări specifice ca ele să fie mai eficiente și mai acceptabile ca instrumente de politică. Nu numai pentru că până acum măsurile de creștere nu au fost satisfăcătoare iar cei care propun și uh, elaborează aceste recomandări nu sunt întotdeauna lipsiți de greșeli. De exemplu, aceste recomandări se bazează de multe ori pe o viziune suprasimplificată și anume că uh, reforma structurală uh, are un impact automat. Și deci dacă toate țările, toate statele își reformează piața muncii în același timp, atunci noile locuri de muncă vor avea un efect asupra zonei euro. Ceea ce nu e corect, ceea ce nu este adevărat. Mai mult decât atât, consecințele sociale ale recomandările au fost uh, ignorate în practică. S-a pus prea mult accent pe reforma pieței muncii, care, de fapt, nu a avut un impact asupra nivelului de ocupare în vreuna din statele membre. Între timp, reforma structurală a pieței uh, muncii a eliminat foarte multe drepturi uh, ale lucrătorilor. Reforma pieței muncii nu mai poate fi considerată ca reforma structurală principală. Trebuie să există o mai mare concentrare pe eliminarea monopolurilor ascunse și pe digitalizarea, um, eu știu, sistemelor de guvernare, pentru că multe dintre acestea sunt uh, elemente importante. Problema fundamentală este că divergențele, discrepanțele economice au uh, crescut, deși convergența este un scop principal. Concluzia este că nu avem încă toate cele necesare pentru a acoperi acest decalaj dintre nord și sud în absența unei politici care să funcționeze cu succes uh, la nivelul acestor recomandări și într-un cadru mai larg, uh, fără aceste măsuri, dacă am avea asemenea politici, atunci uh, statele și-ar însuși mult mai bine aceste recomandări specifice fiecarei țări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum Stanislav Ozok. PCA Group din partea grupului ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Da, doamnelor și domnilor, câteva cuvinte vis-a-vis -vis de aceste recomandări specifice pentru fiecare țară. Dacă analizăm situația pe baza acestui raport, apar câteva întrebări. Pe ce bază se desfășoară, de fapt, activitățile din diferitele țări? Dacă ne uităm concret la aceste recomandări, de pildă în ceea ce privește Polonia. Se vorbește aici și de progresele destul de reduse care au fost făcute și atunci sigur se pune întrebarea ce s-a decis la nivel național, ce se pune în aplicare și ce nu. Și dacă ne uităm la recomandările pentru Polonia, vis-a-vis -vis de anumite cote, nu se constată în parte niciun fel de progrese. Înseamnă că la nivel național prioritățile sunt uh, stabilite în alte domenii economice. Deci pe ce bază se lucrează, cum se iau aceste decizii, în ce măsură <coughs> guvernele diferitelor țări uh, și asumă până la urmă aceste recomandări ele totuși ar trebui să fie oarecum obligatorii uh, din punct de vedere politic și la nivel european. Mulțumesc. Se pare că noua regulă este ca fiecare să încerce să fie cât mai concis. Urmează Nils Torvart. E printre noi? pare că nu e deocamdată aici colegul nostru de la ALDE, de aceea Oh, yeah, I have seen. Uh, is you taking the floor now? Okay, I written here Marisa Matias, but. Uh... Mm, domnul Demazi, atunci. Mulțumesc, Roberto. Trebuie să o scuz pe colega noastră, Marisa, care nu poate participa astăzi. După cum vă așteptați, noi avem o părere destul de critică vis-a-vis -vis de abordarea ciclului semestrului european. Nu împărtășim uh, <coughs> prognoza pozitivă în ceea ce privește redresarea economică. Vedem anumite uh, riscuri, așa cum și Banca pentru Banca pentru decontare a stabilit de curând în evaluarea sa pentru că apar aceste riscuri datorate aplicării măsurilor de austeritate. Chiar și Troica așa exprimat uh, părerea spunând că recentul pachet uh, agreat cu Grecia va duce la o adâncire a recesiunii de acolo reformele structurale de natură să pună presiune asupra uh, sistemelor de pensii, sistemelor sociale, până la urmă duc la o scădere a cererii și în final la o încetinire a redresării. Constatăm și o serie întreagă de deficiențe în acest raport atunci când uh, este vorba despre activitatea Eurogrupului serviciul juridic uh, din Bundestagul german a făcut o analiză destul de interesantă în care spunea că Bundestagul s-ar putea ca nici măcar să nu aibă competența să ia acele decizii pe care le-a luat în ultimele luni pentru că lipsesc uh, transparența și legitimitatea democratică. De asemenea, Credem că procedura de dezechilibre macroeconomice ar trebui să se reflecte și uh, în uh, deficit, dar în timp ce deficitul este sancționat, nu se iau măsuri simetrice pentru a încuraja țări precum Germania pentru a face mai multe în ceea ce privește cererea internă se, lucrurile se concentrează doar pe datoria publică, în timp ce datoria privată este neglijată și știm că în ceea ce privește Spania și Irlanda, asta a fost până la urmă cauza crizei. Și în final, considerăm că lipsa creditării nu se datorează liberalizării piețelor de capital. Am avut această discuție în cadrul uh, Uniunii pentru piețele de capital se datorează în, în schimb măsurilor de austeritate. Și vedem așadar că semestrul european nu face decât să repete rețete care nu au funcționat în trecut și nu vor funcționa nici în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Putem începe acum și cu intervențiile din partea membrilor Parlamentelor Naționale. Primul vorbitor este Hermann Hirte din partea Bundestagului German. 5 minute, vă rog. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a spune câteva cuvinte în privința semestrului european. În primul rând, aș dori să împărtășesc părerea Comisiei pentru Europa și pentru semestrul european, și anume că semestrul european este o măsură corespunzătoare pentru că duce la progrese în ceea ce privește consolidarea bugetară și în alte țări din Europa, ceea ce susținem. Ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să susținem programe de investiții, facem acest lucru cu plăcere, însă datoriile trebuie să fie în corelare cu obiectivul lor doar a face datorii de dragul datoriilor nu este o abordare pe care o putem susține. În al doilea rând, constatăm cu îngrijorare că cerințele semestrului european nu pot fi verificate decât în parte există anumite mm, lipsuri de raportare către Eurostat și alte aspecte care trebuie îmbunătățite. În al treilea rând, în ceea ce privește consolidarea bugetară, ceea ce a apărut deja și în alte opinii exprimate aici. S-a spus că este nevoie, în cazul Greciei, de o reducere a datoriei sau uh, de ieșirea din zona euro. Acum însă constatăm că apartenți la zona euro poate să continue atunci când și din punct de vedere politic există un răspuns responsabil care ar putea fi introducerea unei proceduri de insolvență pentru state. Există un proiect deja la nivelul Ministrului, Ministerului de Finanțe din Germania, care deja a intrat într-o oarecare dezbatere. Din Germania constatăm cu o oarecare îngrijorare că se aduc tot mereu critici excedentului comercial al Germaniei, care până la urmă reflectă uh, succesul economiei de export germane. Și observăm cu îngrijorare că acest lucru este privit critic de către Uniunea Europeană. Cred că din punct de vedere politic aceste lucruri nu sunt de natură să aibă succes. Antevorbitorul meu spunea că legitimarea democratică a membrilor zonei euro lipsește. Asta nu este cazul. S-a referit la acel aviz din partea serviciilor juridice ale Uh, Bundestagului german, ceea ce trebuie să corectez pentru că nu reflectă poziția Bundestagului în niciun caz. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dacă îmi permiteți și mie să vă adresez o întrebare, pentru că nu este o critică, dar totuși există un prag pentru actuala procedură pentru excedentul de concurent. Care este poziția voastră vis-a-vis -vis de respectarea acestei prevederi? Yeah. Da. Could you repeat the question once again? Dacă mai puteți repeta încă o dată întrebarea, vă rog. Sunt de acord că uh, nu se poate critica un stat membru atunci când exportă cu succes. Însă, în conformitate cu reglementările actuale, există un prag de 3,6% pentru excedentul de cont curent pentru a corecta eventuale dezechilibre macroeconomice care apare dumneavoastră aici. Este și punctul pe care l-am uh, enumerat, uh, la care m-am referit, este până la urmă un aspect uh, psihologic, faptul că se critică economia de export știind că uh, aceast, acest aspect economic este privit de către alții într-o manieră negativă. Însă efectul asupra Germaniei este negativ din punct de vedere politic pentru că par a fi critici la un sistem de succes. Thank you. Uh, next speaker. Mulțumesc. Urmează Marco Vali. Da, mulțumesc. Intervin în calitate de raportor din umbră pentru grupul meu FDD. Și am să plec uh, imediat de la tema excedentului din Germania, pentru că este o temă crucială de la raportul Berez deja se vorbea de acest lucru și în alte texte în ceea ce privește procedura dezechilibrelor macroeconomice din ai trecuți. Practic este o regulă care ar trebui să fie aplicată, dar atunci când interesele anumitor majorități din Europa sunt încălcate, atunci nu se mai face acest lucru. Am uh, interogat Comisia de ce nu se iau acțiuni, pentru că aceste dezechilibre se reflectă asupra întregii zone euro. Nu avem o uniune fiscală și iată că avem uh, uh scandaluri de, cel, de genul celor din Luxemburg. Și Uniunea Europeană riscă să implodeze din cauza acestei incapacități. Juncker spunea că uh, chiar miercuri că în Uniunea Europeană e prea puțină Uniune și prea puțină Europa. Deci trebuie să încercăm să vedem ce e de salvat pentru și în uh, statele de membră cu o economie mai în dificultate. Subliniem această lipsă de acțiune a Comisiei în ceea ce privește procedura de excedent excesiv a Germaniei. Deci, și datele privind Olanda sunt preocupante. Tematica flexibilității, bun, dar statele membre ar trebui să aibă o marjă mai mare pentru a putea implementa politici corecte pentru a ajunge la o rată mai bună a ocupării? Și să nu ne concentrăm doar pe uh, restrângerea inflației. Noi uh, suntem și împotriva uh, privat privatizărilor și a liberalizărilor sălbatice, așa cum se susțin de către lovi, pentru că duc la situații foarte precare mm, și de asemenea situații care, în care austeritatea a făcut să apară și forțe extremiste. Prin urmare, în opinia mea, este important să avem un dialog cu dumneavoastră pentru a începe a înțelege care este situația acestei uniuni um, economice și monetare și să vedem ce trebuie să facem pentru a menține această Europa bazată pe toate aceste paradoxuri și pe uh, bugete uh, diferite și să vedem, de fapt, control vrem să ne îndreptăm și apoi, dacă Europa nu va reuși să crească și să realizeze ce și-a propus. Până la urmă, alegătorii vor judeca acest lucru. Mulțumesc, Barbara Capel. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul tocmai spunea că în anul 2014 doar 12% dintre recomandările specifice pentru fiecare țară au fost pe deplin implementate în statele membre. Iată că ajungem la o implementare de doar un sfert, ceea ce nu prea e mult, și raportul în recomandările sale din raport uh, oferă o posibilă soluție pentru sporirea acestei cifre și anume ca parlamentele naționale să aibă un rol mai important în pregătirea planurilor naționale. Cred că este un lucru foarte important, uh, evidențiat de mai mulți vorbitori astăzi, și anume să punem baza pe o mai mare asumare din partea statelor membre. Lucru foarte important pentru implementarea recomandărilor specifice de țară. Aici nu trebuie să fim naivi. În foarte multe cazuri, statele membre nu că nu vor să aplice recomandările. Deseori există motive politice, sunt uh, Uh, alegeri și spre sfârșitul unui mandat niciun guvern nu prea vrea să aplice reforme care ar fi dureroase. Știu că toată lumea vorbește de nevoia de creștere, ocupare și competitivitate și e nevoie de reforme structurale și la fel a doua parte a recomandărilor specifice, consolidarea bugetară și o bună gestiune financiară. sau amintit în acest context uh, pachetul de două măsuri și de șase măsuri. Dacă reușim acest lucru, atunci va crește și competitivitatea și, așa cum spunea raportorul, cred că este important ca recomandările specifice să fie publicate mai devreme și să se concentreze asupra priorităților, deci investiții, reforme structurale, consolidare bugetară, astfel ar putea să crească și pro- nivelul de implementare a acestor recomandări specifice. Și sperăm uh, de asemenea ca și statele membre să fie mai mult coimplicate în redactarea planurilor naționale pentru aceste recomandări specifice de țară. Thank you. Now go back to national park. Mulțumesc. Revenim acum la parlamentele naționale, Catherine Kuhl Mini, dacă citesc corect, din partea Parlamentului finlandez. Mulțumesc, domnule președinte. Orientările Comisiei pentru susținerea investițiilor, un mai mare angajament pentru fondurile structurale și pentru politici fiscale din Finlanda, reprezintă o prioritate cheie și pentru noul guvern instaurat. Guvernul a avut de-a face și cu procedura de deficit excesiv. Deci aceste orientări prind bine dar și politicile sociale și în domeniul sănătății sunt importante pentru noi. Exist, vor, va fi nevoie de politici de austeritate, reduceri de 4 miliarde, ceea ce este mult pentru o țară mică. Până în 2021 datoria va scădea și până în 2030 cheltuielile bugetare vor fi cu 10 miliarde mai puțin decât acum. De asemenea, trebuie redusă și birocrația uh, la nivelul administrațiilor locale, dar nu se poate face acest lucru doar prin reduceri uh, a cheltuielilor. Sunt multe de făcut și în dimeniul bioeconomiei, digitalizării și s-au făcut foarte multe eforturi în acest sens în Finlanda. În ceea ce privește recomandările specifice elaborate de comisie, o temă de mare actualitate pentru noi în Parlamentul finlandez, când vorbim de reforma pensiilor și alte chestiuni importante care vizează piața muncii. Este o, o situație destul de serioasă pentru întreaga Europa, ținând cont criza din această vară. În uh, nordul Europei ne angajăm să facem lucrurile așa cum trebuie. Am uh, preluat recomandările Comisiei, au fost incluse și în programul de guvernare. Însă, într-adevăr, trăim uh, vremuri în care provocările nu lipsesc. Mulțumesc! Mai aveți timp la dispoziție dacă doriți, pentru că în total dispuneți de 5 minute. Acum Paolo Guerrieri din Senatul Italian. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord că un schimb pozitiv, atât în ceea ce privește recomandările specifice, cât și produsele, procedura semestrului european. Deci că au apărut o serie de schimbări pozitive, dar mai sunt și probleme care ar mai putea apărea și îmbunătățim această procedură. Ce aș dori să dau acest exemplu general, în sensul că o serie întreagă de recomandări pentru zona euro și Europa în ansamblu nu se reflectă și în recomandările specifice de țară. E nevoie de modificări la nivel sistemic pentru zona euro, însă aceste intervenții nu se reflectă în ceea ce ar trebui să facă fiecare țară în parte. Și dau acest exemplu care a mai fost menționat în alte intervenții. În primul rând, ajustarea importantă între zona în interiorul zonei euro între țările cu deficit și țările cu surplus. Și nu este un aspect minor, pentru că este crucial pentru evoluția cererii în zona euro și în Europa în ansamblu. Dacă ne uităm acum la recomandări, constatăm că lucrurile sunt exprimate într-o manieră foarte generală în special uh, în recomandările care vizează țările pe surplus. Și nu vedem uh, o ajustare simetrică, care nu este importantă doar pentru competitivitate la nivelul prețurilor, ci, după cum știm, este importantă și pentru sustenabilitatea datorilor. Cu alte cuvinte, este important pentru a putea suporta datoria să existe această posibilitate de ajustare și nu doar prin intermediul ratei de inflație care este prea scăzută pentru țările pe surplus. În ceea ce privește abordarea fiscală, știm că este vital să există o abordare pentru zona euro și pentru Europa în ansamblu ce ar fi o abordare fiscală corespunzătoare. S-a vorbit despre neutralitate în acest an și, într-adevăr, este un pas înainte, pentru că neutralitatea înseamnă că nu ne mai aflăm uh, în interiorul politicilor restrictive din punct de vedere fiscal din trecut. Dar nu se enumerează recomandări clare pentru fiecare țară. Deci atât în ceea ce privește <clears throat> ajutările simetrice, cât și abordarea fiscală, ar mai trebui făcut ceva pentru a obține niște obiective pentru întreaga zona euro, dar și pentru fiecare țară în parte. Este important acest lucru pentru că e important pentru ritmul fiecarei economii naționale, pentru că dacă nu există o cerere suficientă la nivelul întregii zone euro, spațiul rămas măcar să fie exploatat la nivel național. În cazul <clears throat> țării mele, creșterea este mai mare decât cea anticipată, în loc de 0,7 va fi 0,9 și se va ajunge chiar la 1,6 anul viitor. Pentru că pentru prima dată avem posibilitatea de a avea o politică fiscală neutră la nivel național. Și este important și pentru un an viitor, pentru că am făcut atâtea reforme avem un plan de investiții, să putem exploata aceleași oportunități. Cu alte cuvinte, să avem reforme și investiții pe de o parte, dar flexibilitatea pe de altă parte. Această legătură între zona națională și cea euro este un element crucial și putem îmbunătăți lucrurile dacă conectăm mai bine cele două. Eduardo Caprita.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 Mulțumesc, domnule președinte. Noi la Parlamentul portughez considerăm că această reuniune, acest dialog între Parlamentul European și Parlamentele Naționale în ceea ce privește coordonarea politicilor economice și bugetare contribuie într-o manieră foarte importantă la consolidarea unei coordonări de strategie între toate statele, în special cele din zona euro, permițându-ne astfel să lucrăm la consolidarea bugetară cu o strategie de creștere și dezvoltare, punând accentul asupra solidarității în spațiul european. Și tocmai din acest motiv, la Parlamentul portughez acordăm multă importanță dezbaterilor pe care le-am organizat în acest an, împreună cu vicepreședintele Dumbrovski sau cu comisarul Moscovici la Comisia de Finanțe și la Comisia de Afaceri Europene. Întrebarea noastră are legătură cu caracterul limitat al acestei uh, dezbateri între Parlamentele Naționale și Comisie, care trebuie să fie dezvoltat și aprofundat, și dezbaterea între Parlamentele Naționale și Parlamentul European, care, din punctul meu de vedere, nu se poate mulțumi cu câteva reuniuni de acest gen de câteva ore pe an în care să discutăm așa superficial. Vedem că evoluțiile uh, care au apărut în ultima vreme sunt uh, pozitive, la fel ca și intervenția BCE și, în al treilea rând, drumul care a fost uh, parcurs în favoarea unei mai mari flexibilități a Comisiei în interpretarea sa regulilor de disciplină bugetară. Pentru că doar așa va fi posibil să depășim acest bilanț extrem de negativ al strategiei de adaptare, de ajustare, am fost supuși unor uh, programe de-a lungul a trei ani, ceea ce a provocat o recesiune mai mare decât ne așteptam, cu un nivel al șomajului superior față de cel prevăzut, cu investiții la niveluri care corespund, investiții publice și private care corespund la ceea ce am văzut în momentul aderării țării noastre la uh, Uh, Uniunea Europeană cu un nivel de imigrație foarte mare pe care nu, îl, nu l-am mai cunoscut în epoca democrației și pe care l-am, uh, nu l-am mai văzut din anii 70, deci de, din secolul trecut. Tocmai de aceea este fundamental pentru noi să dăm această recomandare a Comisiei care se adresează țării uh, să țină cont de această necesitate de flexibilitate pentru a putea profita de toate mecanismele care permit promovarea creșterii și a creării de locuri de muncă. Și în cazul specific al Portugaliei este o problemă care este și mai dureroasă pentru că programul de stabilitate prezentat de guvern de guvernul portughez în aprilie a fost realizat de un guvern la final de mandat. Este un program care vizează perioada de până în 2019 și care respectă regulile fixate, dar care este prezentat, cum spuneam, de un guvern la final de mandat. Și în Portugalia vom vedea în următoarele săptămâni dacă uh, Uh, calea angajamentelor uh, europene este într-adevăr cea de urmat și în uh, cadrul semestrului european ar trebui să se țină cont de situația Portugaliei sau a Poloniei, spre exemplu, unde vor fi alegeri iarăși luna viitoare. Deci trebuie să se țină cont de aceste lucruri atunci când se fac proiecțiile bugetare pentru anul viitor ținându-se cont de potențiale modificări ale alegerilor politice care depind de alegerile electorale și ținându-se cont în același timp de calendarul național și de calendarul european. Deci pe 15 octombrie avem certitudinea că nu vom avea buget în Portugalia pentru că până atunci este imposibil să-l facem. Și ca atare, în acest cadru, noi considerăm că este fundamental să aprofundăm aceste aspecte. Deci trebuie să avem o Europa care să corespundă dezvoltării, um, coeziunii și solidarității, care sunt principiile fundamentale. Un uh, subiect foarte interesant, cum se rezolvă această problemă a datei de 15 octombrie, care este data limită în legislația dumneavoastră cu niște pași procedurali care sunt strânși legați de acest uh, termen limită. Nu eram nu la curent cu această problemă și e interesant de aflat cum credeți că puteți rezolva problema. Ce se va întâmpla? Thank you for your question. What I'm sure... Mulțumesc pentru această întrebare. Certitudinea este că vom avea alegeri pe 4 octombrie până pe 15 octombrie, cu siguranță nu vom avea un nou guvern și cu siguranță nu vom avea niciun nou buget. Deci nu este specific cazul ei Portugaliei, pentru că și Polonia uh, are alegeri organizate la sfârșitul lunii octombrie. Dar există regulile semestrului european care trebuie să țină cont și să fie adaptate la calendarul nostru electoral și politic. Da, într-adevăr, trebuie să se țină cont de alegeri. Mulțumesc, Pierre Lechie, de la Parlamentul francez. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea mai întâi să vă spun în mod evident că mă bucur foarte mult să particip la această reuniune, pentru că noi deja eram obișnuiți cu acest lucru și am decis să facem mai multe reuniuni cu eurodeputații um, um, pentru a putea colabora uh, mai strâns. Mi se pare un dialog pozitiv și aprob uh, propunerile raportului, mai ales că am primit documentul cu trei luni înainte. Pentru că dacă vrem să facem o treabă serioasă în uh, parlamentele naționale, Trebuie să avem posibilitatea de a înainta observații și recomandări și să primim, deci, recomandările Comisiei în timp util. Vreau să subliniez că eu sunt membru al opoziției, poate asta se va traduce și în observațiile pe care le voi face. Și vreau să vă spun că din experiența mea Mai întâi putem constata că, din păcate, și adevărat în general, pentru că ați spus și noastră mai devreme, doar 12% dintre recomandări sunt uh, respectate. Cred că în Franța sunt și mai puține. Cel puțin asta e părerea mea. Lista recomandărilor făcute Franței, dacă ne uităm la ea, ne dăm seama că nu există niciun domeniu în care să se fie înregistrat progrese substanțiale, dacă ne uităm pe foaia de parcurs. Și aș vrea să insist asupra unui fapt care este absolut necesar, și anume ca recomandările să fie mai bine luate în calcul. Spuneți pe bună dreptate, cred că la punctul 16 din raport, că toate aceste lucruri depind în primul și în primul rând de parlamentele naționale. Dar vă dau exemplul Parlamentului nostru. Acolo unde semestrul european anunțurile de intenție din punct de vedere economic și financiar, la fel ca și anunțurile de reformă, nu au fost supuse votului. Mie mi se pare stupefiant, dar este adevărat. Probabil pentru că majoritatea avea, se temea să nu, că nu va obține un vot pozitiv. Și totuși, pe marginea unei activități atât de importante, noi, în Parlamentul francez, nu am avut ocazia să votăm semestrul european, în ciuda protestelor. Aș vrea să insist asupra faptului că este o întreagă dezbatere aveți recomandări care spun reformarea regimului de pensii, reformarea dreptului muncii. Există două tipuri de reacții. Reacțiile celor care da, consideră că trebuie să joace după regulile jocului și că deci trebuie să facă aceste reforme și reacțiile celor care spun da, cei cu poziția asta a Comisiei Europene care vine să se bage în treburile interne. Din secunda în care ai acest raționament, evident nu faci progrese pe plan european. Eu aș fi în favoarea unui dialog mai fructuos care să ducă la decizii conforme. Între la Comisie și... Uh... Să avem, deci, un schimb de păreri între uh, Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Eu uh, sper să existe o competitivitate mai mare. Chiar mi s-a părut un pic bizar că toate criticile care au fost aduse au ținut exclusiv de uh, cei care dețineau cele, cea mai mare competitivitate din Europa. Toate criticile au fost adresate Germaniei. Cred că avem nevoie de mai multă competitivitate, de mai multă convergență socială și fiscală Avem nevoie de o politică industrială comună și toate acestea Cred că toată lumea de aici este de acord că trebuie să ajungem la un rezultat. Dar atunci când vedem concret modul în care recomandările Comisiei nu sunt respectate și modul în care, doi la mână, în statele membre, acest subiect este tratat totuși în parlamentele naționale, ne îngrijorează posibilitatea de a ajunge la un efort comun pentru a face convergență, ceea ce este indispensabil. Președintele întrerupe, vă mulțumesc foarte mult. Acum trecem la, din nou la Parlamentul European. Domnul Stolojan, din partea grupului PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, considerăm că semestrul european devine un instrument din ce în ce mai eficient pentru coordonarea politicilor economice și fiscale ale statelor membre. Totuși, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui punct slab în cadrul semestrului european. Este vorba de mm, primăvară când parlamentele naționale, guvernele naționale trebuie să transmită către Comisia Europeană programele, programele naționale de reformă și programele de stabilitate și convergență. Apoi, după cum știți, după această etapă, urmează recomandările din partea Consiliului. Problema este că, în conformitate cu un studiu, în suficiente state membre, guvernele naționale nu consultă parlamentele naționale în ceea ce privește aceste programe naționale de reformă, convergență sau stabilitate. Și aceasta este o problemă de democrație, de responsabilitate a guvernelor uh, naționale față de parlamentele naționale. Și atunci ce se întâmplă în aceste țări? Parlamentele naționale devin conștiente de probleme referitoare la reformele naționale sau la convergență sau la programele de stabilitate sau la recomandările făcute de Consiliu, devin deci conștienți de toate acestea abia în toamnă, atunci când guvernele naționale vin cu un proiect de buget în fața parlamentelor naționale. Și de obicei, în timpul dezbaterilor privind proiectul de buget, nu prea reușesc să mai schimb mare lucru. Și de aceea, cred că pentru a consolida democrația și responsabilitatea guvernelor naționale față de parlamentele naționale, este important ca parlamentele naționale să fie implicate în semestrul european de la bun început, din primăvară, atunci când aceste programe sunt pregătite de guvernele naționale. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you, uh, Maria João Rodrigues. Mulțumesc, domnul Rodriguez, din partea grupului SND sunt de acord cu ultima remarcă. Este foarte important ca parlamentele naționale să fie implicate pe deplin în acest proces de la bun început. Acum uh, Comisia Europeană vine cu rapoartele de țară și apoi guvernele încep să pregătească programele naționale de reformă. Acum, o să vă spun punctul de vedere al unui eurodeputat. Recomandările specifice în funcție de țară uh, vizează reducerea dezechilibrelor și știm că asta necesită niște eforturi naționale de reforme și investiții. Dar vedem de asemenea, cum am văzut și în ultimii ani, că dacă vrei să reduci dezechilibrele, Trebuie să reechilibrezi cadrul european mai general, în special atunci când vorbim despre zona euro. Tocmai de aceea, cred că ar trebui să dezvoltăm un dialog între Parlament, uh, Parlamentul European și Parlamentele Naționale în ceea ce privește uh, subiectul actual al raportului celor cinci președinți, care vine cu propuneri pentru reformarea și reechilibrarea Uniunii Economice și Monetare. Dacă luăm exemplul investițiilor. Da, acum avem investiții ca o prioritate cheie în mixul nostru de politici, dar putem spune că toate statele membre au condiții egale de investiții? Cred că suntem foarte departe de asta. Și asta înseamnă, deci, că trebuie ca Uniunea Economică și Monetară să fie echipată cu instrumentele care încă lipsesc și astfel încât uh, toate statele să poată investi la același nivel. Acum avem un lucru foarte important, Planul European de Investiții, haideți să profităm la maxim de el, dar cred că mai devreme sau mai târziu, tocmai pentru că vrem să uh, Uh, respectăm o disciplină fiscală comună și înțelegem limitele bugetelor naționale, mai devreme sau mai târziu trebuie să construim și o capacitate fiscală comună în zona euro. Al doilea exemplu este nevoia de a susține solicitările cu un mix de politici adecvat. Și tocmai de aceea trebuie să avem o discuție organizată în ceea ce privește poziția fiscală adecvată uh, pentru zona euro. Iarăși un exemplu legat de nevoia de a merge mai departe în dialogul nostru între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Nu în cele din urmă, ar trebui să împiedicăm și riscul de concurență negativă atunci când e vorba de standardele sociale. Evident, acum încercăm să creștem competitivitatea. Acesta este interesul nostru comun, dar ar trebui să ne asigurăm că această competitivitate în Europa va merge pe direcția investițiilor în tranziții energetice, în investiția în uh, revoluția digitală și nu în scăderea standardelor sociale. Deci, încă o dată, acesta este un subiect unde trebuie să îmbunătățim coordonarea dintre parlamentele naționale și Parlamentul European. Cum ne putem asigura că eforturile noastre comune de a crește competitivitatea nu se traduc în scăderea standardelor sociale comune? Aș sugera de aici ca pentru dialog, dialogurile următoare care ar trebui să fie mai intense și mai dese, ar trebui să identificăm și subiecte de interes comun. care vizează reforma necesară și urgentă a Uniunii Monetare și Economice. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum Klaus Bartel din partea Bundestag. Vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. În Republica Federală există un consens larg în ceea ce privește necesitatea unei coordonări economice, însă cred că trebuie să privim rezultatele cu onestitate și să ne întrebăm dacă direcționarea acestor, acestor eforturi sunt potrivite, pentru că constatăm că cresc inegalitățile de tip social, între regiuni, între state, între diversele pături ale societății. Și de aceea, uh, plecând de la exemplul Republicii Federale Germania, aș dori să pun totuși un semn de întrebare în dreptul acestor recomandări specifice de țară. Dacă în 2008 am fi dat curs unor astfel de recomandări, atunci cu siguranță nu am fi depășit criza atât de bine cum am făcut-o am făcut atunci exact opusul acestor recomandări. Am stabilizat și nu am dereglementat uh, piața muncii, am întărit parteneriatul social și am reușit să creștem cererea internă cu 2% din produsul intern brut, reușind astfel să menținem locuri de muncă și nu am flexibilizat uh, piața muncii conform acestor uh, recomandări. Și dacă mă uit acum la recomandările specifice de țară, în contrast cu surplusul nostru, atunci constat că se aplică uh, filozofia neoliberală atât pentru Republica Federală Germania cât și pentru țări mai slabe din punct de vedere economic și mă miră faptul că uh, se uh, spune Germaniei că uh, sectorul serviciilor nu ar fi suficient de competitiv, că nu se aplică reducerea deficitului. Pentru că dacă am face toate aceste lucruri, excedentul nostru ar fi mai mare chiar și nu mai mic. Și de fapt ne așteptam la laude pentru faptul că am introdus uh, salariu minim că am întărit uh, poziția sindicatelor în cadrul autonomiei contractelor colective de muncă și că am uh, consolidat și sistemul de pensii. Pentru că, într-adevăr, nu vrem să ne reducem capacitatea economică, ci să ne îmbunătățim echilibrul prin întărirea economiei uh, interne. Însă se merge într-o direcție opusă și constatăm că în recomandările specifice apare mai degrabă o orientare ideologică. Sigur că face obiectul discuțiilor de politică internă, dar noi considerăm că aceste recomandări ar trebui altfel direcționate dacă ne dorim să se investească în Europa, atunci nu avem voie să spărim și mai mult Uh, dezechilibrele sociale și în special trebuie să consolidăm capacitatea financiară a statelor membre pentru a fi capabile să acționeze. Dacă ne uităm însă <clears throat> la situația globală, trebuie consolidată și economia uh, europeană, deci trebuie investit în Europa pentru a spori cererea internă și nu doar să exportăm. În al treilea rând, dacă citim aceste recomandări specifice pentru fiecare țară, ar trebui să reducem impozitarea aferentă veniturilor din uh, activități uh, neindependente și ar trebui mai degrabă să orientăm spre impunerea capitalului. Și atunci când vorbim de piața muncii, nu ar trebui să vorbim doar de flexibilitate, ci în special și de siguranța locului de muncă și de calificările necesare. Și în al patrulea rând, ar trebui să fim conștienți de faptul că în ceea ce privește migrația, trebuie ca lucrurile să fie mai bine reglementate atât la nivelul sistemelor uh, sociale cât și la nivelul pieței muncii, pentru că migrația e de natură să <clears throat> uh, aducă oarecare schimbări și dezechilibre. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, care mi s-a părut una foarte interesantă și utilă. Are acum cuvântul domnul Christoph Matzmetter din Austria. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt recunoscător uh, colegului Bart pentru că dacă nu ar fi trebuit să folosesc mai mult din timpul meu uh, dând o replică colegului uh, Hirte în opinia mea, o critică pentru surplusul de cont curent nu e neapărat o critică la adresa exporturilor. Asta se poate întâmpla atunci când există o venituri prea mici la nivelul unei pături a populației din piața internă. Și în opinia mea, un astfel de dezechilibru poate uh, destabiliza stabilitatea zonei euro, la fel ca și nerespectarea deficitului. În ceea ce privește recomandările, am senzația că Europa nu funcționează suficient de bine și atunci când ne uităm uh, uh la situația de la nivel global. În ceea ce privește fiscalitatea, sigur, ne aflăm în uh, concurență cu alte părți ale lumii. Trebuie să ne întrebăm ce putem îmbunătăți. Eu sunt recunoscător pentru acest proiect de raport, dar lipsesc câteva lucruri care, la nivel semestrului european, nu sunt suficient de bine dezvoltate și elaborate. Um, Privim critic deficitele. Există și uh, scuze de ce anumite țări nu le pot respecta, dar nu ne întrebăm de ce nu reușim în uh, Europa să ajungem la uh, o fiscalizare a veniturilor obținute în special de companii uh, multinaționale. Dacă ne uităm uh, la impozitul din Statele Unite, ar trebui să realizăm acest lucru. Deci avem o problemă la nivelul Uh, veniturilor bugetare, faptul că nu reușim să aducem în Europa aceste câștiguri. În ceea ce privește chestiunea reglementărilor, lipsa în ceea ce privește uh, anumite activități uh, independente care sunt poate prea mult uh, reglementate. Aici Uh, uh, apar anumite uh, servicii care au fost dezvoltate și exporturile și astfel suntem în măsură să fim competitivi și la nivel internațional. Doar prin dereglementare, s-ar putea să ne trezim că nu mai suntem suficient de competitivi. Pentru că se poate ajunge la o situație în care să uh, nu mai uh, avem tineri care să dorească să intre în acele meserii. Aici, în Europa, am dezvoltat un sistem pe o durată de poate 100 de ani, unde este garantată o anumită calitate pe piață. Eu cred că aici uh, e nevoie de o anumită prudență în îndepărtarea acestui sistem și poate că rezistența pasivă a unor state membre este justificată, pentru că astfel uh, pot uh, fi convinși uh, tinerii să urmeze aceste meserii pe care apoi să le furnizeze cu o calitate ridicată. Aceste lucruri sunt ancorate și în economia Uh, socială din Republica Federală Germană și sunt și standarde etice în exercitarea anumitor meserii și aceste lucruri nu le pot lăsa la îndemâna pieței libere. Aici este nevoie de anumite standarde etice în uh, exercitarea unei meserii. Nu trebuie nici să exagerăm ca în cazul, uh, să spunem, uh, auditorilor, uh, eu însă sunt auditor, unde s-au obținut anumite monopoluri pentru anumite companii. Știu, pe de altă parte, că în comisia dumneavoastră există discuții în ceea ce privește uh, fiscalitatea. Noi nu avem însă nevoie în uh, Europa doar de o taxă pe profitul companiilor comune, ci uh, trebuie să facem mai mult în armonizarea reglementelor fiscale. Mulțumesc, m-am încadrat în 5 minute. Thank you very Mulțumesc foarte mult realmente Parlamentul European uh, să angajat să se ocupe de chestiunile de fiscalitate și să susțină CCCTB măsurile privind uh, baza de impozitare uh, corporatistă. S-a redeschis acest dosar și dorim să-l împingem înainte. Furnerpal Pal din Ungaria. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În numele delegației maghiare vreau să vă mulțumesc pentru posibilitatea ca parlamentele naționale și parlamentarii naționali să comenteze politica economică și programele care au fost introduse ca reacție la criza economică din 2008. Pe baza experienței anilor recenți, putem spune că prezența semestrului european a îmbunătățit mult lucrurile și statele membre au avut posibilitatea să comenteze acest proces. Totuși, trebuie să facem eforturi pentru a spori responsabilitățile parlamentelor naționale în aplicarea acestor măsuri. Cât privește recomandările specifice pentru fiecare țară, ele trebuie să se concentreze pe chestiuni de politică în general, Salutăm eficientizarea semestrului european și o mai bună uh, formulare a acestor recomandări specifice pentru fiecare țară. În același timp, totuși, trebuie să existe spațiu suficient pentru ca parlamentele naționale să spună ce au de spus și considerentele trebuie să fie bine clarificate la aceste recomandări trebuie să fie posibil să înaintăm comentarii scrise pe o perioadă lungă de timp ca reacție la recomandări și ar trebui să existe și consultări. Ungaria salută declarația Comisiei prin care deficitul bugetar rămâne sub 2,5% în 2016. Și de asemenea suntem de acord că obiectivele programelor naționale de reformă trebuie să fie mult mai bine concentrate. Totuși trebuie să regândim modul în care ar putea reeșalonat uh, semestru pentru ca să-și îndeplinească realmente obiectivele și să ducă la mai multă plus valoare. Chestiunile care dedu- derivă din uh, semestrul european au fost întotdeauna în atenția comisiei noastre la Parlamentul Maghiar, începând din 2012 s-au uh, redactat rapoarte, iar guvernul a adoptat un program de convergență pe care l-am trimis uh, către organismele îndrituite și de asemenea am avut și audier ca urmare a publicării recomandărilor specifice pentru fiecare țară. Cât privește recomandările din 2015, uh, avem consultări, am avut consultări în mai uh, uh, la Budapesta cu doamna Bielskova care se ocupă de la Comisie de noi. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim. Ana Birchal din România are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumim pentru șansa de a vorbi la această dezbatere foarte importantă. Permiteți-mi să iau cuvântul în limba română. acestei întâlniri dedicate analizei semestrului european în general și a recomandărilor specifice de țară în mod particular. Invitarea la dezbatere a Parlamentelor Naționale confirmă încă o dată deschiderea pe care noua președinție sub uh, conducerea domnului președinte Juncker o are față de a Uh, față de parlamentele naționale pentru a stabili un dialog direct uh, și deschis și transparent cu parlamentele naționale. De asemenea, salutăm în același timp noua abordare a Comisiei în privința simplificării procesului semestrului european. În mod concret, apreciem concentrarea pe un număr mai mic de priorități și provocări principale și publicarea analizelor specifice fiecărei țări cu trei luni mai devreme decât în anii anteriori acest lucru a permis o analiză aprofundată, timpurie, inclusiv din partea parlamentelor naționale. Camera Deputaților a României, inclusiv prin Comisia pentru Afaceri Europene, urmărește cu atenție și examinează toate documentele relevante legate de procesul semestrului european, începând cu analiza anuală a creșterii, analiza raportului de țară pentru România și recomandările specifice de țară. În opiniile pe care le-am emis, Camera Deputaților a apreciat și recunoașterea în cadrul analizei anuale a nevoii de a stimula și crearea agregată alături de ofertă. Am salutat Planul European de Investiții Strategice, care a adăugat o componentă esențială pentru creșterea economică și anume investițiile, alături de cele deja existente și anume disciplina fiscală și reformele structurale Considerăm că stimularea atragerii investițiilor private ca parte esențială a planului Juncker, pe care noi l-am dezbătut în România la Comisia pentru Afaceri Europene, inclusiv printr-o dezbatere publică, dând astfel, astfel curs invitației Comisiei de a organiza dezbateri publice, inclusiv în cadrul semestrului european, Considerăm că trebuie însoțită și de o creștere a investițiilor publice directe, mai ales în infrastructurile strategice care asigură creșterea potențialului de creștere economică. România consideră că recomandările specifice de țară pentru România evidențiază aspectele prioritare de reformă ce pot contribui la atingerea obiectivelor economice și sociale. Țara noastră este conștientă de necesitatea accelerării eforturilor la nivel național în scopul atingerii țintelor Europa 2020. În acest sens, prioritățile pe termen mediu ale României rămân în continuare consolidarea creșterii economice și crearea locurilor de muncă. Și în acest context aș dori să menționez că în România a avut loc recent o dezbatere largă privind noul cod fiscal finalizată cu adoptarea acestuia de către Parlamentul României, iar soluția de compromis a avut ca premize responsabilitatea și precauția în vederea găsirii unui echilibru optim între stimularea creșterii economice prin relaxarea fiscală și păstrarea macrostabilității. În ultimii ani, România a adoptat măsuri destinate consolidării fiscale și reducerii considerabile a deficitelor bugetare până în momentul atingerii unui deficit Uh, SEA de 1,5% în 2014 și menținerea disciplinei fiscale rămâne în atenția României, dar trebuie luate în considerare nevoile specifice ale unei economii cu decalaj față de media Uniunii Europene iar soluția de compromis la care s-a ajuns pentru codul fiscal considerăm că asigură o secvențialitate optimă în aplicarea măsurilor prevăzute de reducere a taxelor pentru, evaluarea, pentru a evalua comportamentul economic. De asemenea, noul cod fiscal asigură o pondere adecvată prin măsurile care stimulează crearea agregată și oferta agregată Uh, nu în ultimul rând, codul fiscal este însoțit și de punerea în aplicare a măsurilor structurale de stimulare a PIB-ului potențial. Închei prin a uh, sublinia faptul că procesul de alegere a opțiunilor economice trebuie să fie transparent cu implicarea deplină a parlamentelor naționale și a Parlamentului European, iar dezbaterea bazată pe argumente pro și contra trebuie organizată cu o participare largă a tuturor actorilor interesați iar întâlnirea de astăzi, pentru care încă o dată vă felicit și vă mulțumim, se înscrie în această paradigmă a transparenței și cooperării. Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh... Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, doamna Lăci din Bundestag. My name is Gesine Ich bin... Mulțumesc. Numele meu este Gesine Lăci. Sunt președinta Comisiei pentru Buget din Bundestag și fac parte din Partidul de Stânga. Înaintea mea au vorbit doi alți reprezentanți din Bundestag, am și uh, fac însă parte din coaliția de guvernare și eu reprezint opoziția. Noi în Bundestag tocmai uh, dezbatem bugetul, sunt planificate 312 miliarde și plec de la premisa că va trebui să majorăm acest buget. Și spun acest lucru pentru că vreau să exprim aici faptul că reguli <clears throat> și uh, recomandările și din cadrul semestrului european trebuie să adapteze la necesitățile de actualitate. Colegul Bart a exprimat deja acest lucru, însă eu vreau să clarific poate mai bine. Eu sunt convinsă că Uniunea Europeană, dar toate statele membre trebuie să-și pună întrebarea cum anume răspundem la provocarea refugiaților de război care ajung acum în Germania, în Suedia, dar evident și în celelalte țări ale Uniunii Europene. Și această situație va avea consecințe și asupra politicii bugetare, asupra politicii economice și acelei uh, fiscale. Pe de altă parte, cred că statele membre trebuie să-și pună și întrebarea cum anume pot să contribuie la înlăturarea motivelor care au dus la <clears throat> acest val de refugiați. Și aici cred că toate statele membre din Uniunea Europeană, special Germania, ar trebui să oprească toate livrările de armament în aceste zone de criză. Trebuie să discutăm și un alt punct important, uh, evident, cel al investițiilor. Și dacă am înțeles bine, dezbaterea, cu toți suntem de acord că trebuie investit. Întrebarea este doar ce se înțelege până la urmă printr-o investiție importantă, ce este investiție majoră și ce este investiție mai puțin importantă. Colegul Bart spunea pe bună dreptate că în 2008 am răspuns uh, în fața crizei cu un program de stimulare a conjuncturii economice și eu spuneam că în actuala situație acum Germania trebuie să Uh, elaboreze un program uh, de integrare pentru a nu se ajunge la tensiuni sociale. Al doilea punct al recomandărilor se referă la datorii. În uh, Germania există un consens amplu cu privire la neefectuarea unor datorii care nu se impun. Sigur că există concepte diferite în ceea ce privește evitarea unor astfel de datorii care nu sunt necesare. Cred că acest lucru se poate face printr-un sistem eficient de impozitare <clears throat> și prin pervenirea anumitor breșe de impozitare, dar și în ansamblu prin arhitectura sistemului fiscal. Un ultim punct la care am dorit să mă refer pe scurt, pentru că am asistat la un mic ping-pong între Uh, afirmațiile domnului Dimaso și acest și uh, documentul care ar fi provenit de la serviciile juridice ale Bundestagului. Era vorba aici de eventuale competențe dacă Uh, grupul, uh, dacă Eurogrupul are dreptul să ia decizii în reuniuni la care participă doar anumiți membri. Și cred că este un aspect care ar trebui discutat și aici în Parlament și, bineînțeles, la nivelul Eurogrupului. Avem uh, multe tratate, dar avem și organisme care poate nu sunt acoperite prin astfel de nu sunt acoperite și legitimate prin astfel de tratate și reglementări și poate aici se impune o corecție. Și în final, dacă îmi permiteți, la diferitele opinii juridice elaborate de serviciile juridice ale Bundestagului, care deseori sunt prezentate pe larg în presă. Uneori ai senzația că are o influență mai mare decât uh, Curtea Constituțională, care totuși beneficiază de o recunoaștere foarte importantă în Germania. Mulțumesc foarte mult, doamna. Dau cuvântul domnului de Mongolfie, membru al Senatului francez. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și colegul meu care tocmai a vorbit în numele Parlamentului francez, aparțin opoziției uh, și vreau să vă reamintesc că Franța face parte din acele țări din zona euro care și-au sporit uh, deficitul. Alte țări uh, în alte țări, cheltuielile publice au crescut cu o medie de 1,5, pe cât în Franța este 2,5%. Din păcate, traiectoria prevăzută de guvern în aprilie nu respectă obiectivele de ajustare care au fost stabilite de Consiliul Uniunii Europene. Există o diferență de abordare, o diferență de înțelegere dintre guvernul francez pe de-o parte și Comisia Europeană pe de altă parte. Ipotezele de ambele părți nu sunt identice, iar întrebarea este foarte simplă. Cum o să facem în viitor să ne asigurăm că, de fapt, Comisia și statele membre utilizează aceleași baze comune de calcul, ceea ce ar permite respectarea realității a deficitului. Pentru că există o diferență de calcul între Franța și Comisia Europeană în ceea ce privește deficitul. Adică nu folosim aceeași limbă și nu putem respecta obiectivele și aceeași întrebări ca pusă de colegul care a vorbit mai devreme, ca și de alți colegi, cum să asociem mai bine parlamentele europene nu numai la respectarea programelor de stabilitate, ci și la uh, elaborarea lor. Cum să facem astfel încât parlamentele să participe din amonte la elaborare. Nu știu, asemenea reuniuni, dacă contribuie la așa ceva, sau am putea să avem reuniuni, schimburi bilaterale, reuniuni între parlamente și comisii, comisie, Uh, Comisia uh, de Finanțe a Senatului nostru, de exemplu, a fost în Spania și în Portugalia și poate o mai îmbunătățire a calendarului, astfel încât parlamentele naționale să participe mai devreme la elaborarea planurilor de stabilitate. Cred că reuniune ca cea de astăzi contribuie la acest lucru. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Marias, eurodeputat din Grecia. Cinci minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că reuniunea aceasta este extrem de importantă, această uh, întâlnire cu colegii din parlamentele naționale. Cred că în felul acesta putem să avem uh, un dialog și un schimb uh, de opinii care este de interes comun. Atât parlamentele naționale cât și Parlamentul European exprimă popoarele Europei, vorbesc în numele popoarelor Europei și îi reprezintă. Cred că avem mult mai mult în comun uh, dacă ne gândim, de exemplu, în comparație cu Europa băncilor, care pare să fie cea care se află la conducere. Avem mult mai multe în comun uh, față de Comisia Europeană, care este într-o mare măsură controlată de birocrația bruxeleză. Deci cred că această reuniune este foarte importantă pentru că putem face un schimb de păreri și ne putem întâlni unii cu alții dacă nu avem uh, aceste contacte directe, realmente nu avem niciun fel de idee despre cine suntem unii și alții și despre ce vorbim. În al doilea rând, am auzit de la prieteni și de la colegi că parlamentele naționale ar trebui de asemenea să coopereze între ele, ceea ce e foarte important. Până într-un trecut și eu am fost parlamentar în Parlamentul Elen și uh, ca parte a protocolului privind subsidiaritatea, parlamentele naționale pot coopera și chiar uh, se, uh, își pot uh, exprima dreptul de veto. Au un card portocaliu care le permite să se opună propunerilor legislative ale Comisiei. Deci parlamentele naționale ar trebui să coopereze direct. Și încă ceva în privința semestrului european ar trebui să clarificăm răspunderile. Semestrul european se referă la politica economică, dar politica economică și politica financiară uh, sunt de competența statului membru. Nu e vorba de politica monetară, care este de competență europeană. Uh, aici, ce se întâmplă aici este mai degrabă o coordonare dar uh, statele membre sunt cele care au ultimul cuvânt și parlamentele naționale, mai ales în ceea ce privește bugetul național. Nu putem vorbi despre o democrație în care Parlamentul Național nu se ocupă de bugetul național. Iar în acest cadru uh, putem discuta și am menționat acest lucru și la reuniunile anterioare ale Comisiei Econ a Parlamentului European deoarece văd adesea că, de fapt, Comisia încearcă să uzurpe anumite răspunderi care sunt de competența statelor membre. Vreau să mai arăt uh, încă ceva. În acele țări care au trecut prin așa anumitul memorandum, rolul parlamentelor naționale a fost subminat pentru că deciziile sunt luate de fapt de Troica, iar diversele state membre nu urmează instrucțiunile Troicii și atunci pur și simplu li se taie finanțarea, nu li se mai acordă împrumuturi. Deci, Troica își impune politica asupra unor state suverane, iar rolul Parlamentului Național uh, nu mai este de actualitate. Și la Eurogrup e la fel. Eurogrupul nu a fost ales de nimeni, este un grup informal, dar iau decizii uh, suverane. Iar în cazul Greciei, uh, uh Eurogrupul a luat uh, hotărârea, iar uh, Troica a impus-o în Grecia și Parlamentul Elen n-a avut niciun fel de putere. Eu eram parlamentar elen atunci și ni s-a spus atunci că trebuie să votăm în 3-4 zile un document de câteva pagini, pentru că dacă nu votăm uh, atunci o să se aleagă praful. Uh, e oare, eu știu bine să facem aceste lucruri și în iulie Troica a impus un alt memorandum Greciei au trimis 700 de pagini de legislație și trebuiau să se voteze în câteva zile. Nu n-a putea nimeni să citească atâtea pagini, pur și simplu doar trebuiau votate. Iar Troica uh, calcă în picioare uh, efici, exact democrația. Silvi Gular are acum cuvântul. Merci beaucoup. Le fait de me... Mulțumesc foarte mult. Faptul că uh, mi a dat cuvântul îi face pe franceză să se sperie, da, glumesc. Voiam să, vă, să le semnalez parlamentarilor naționali un subiect asupra căruia Parlamentul European a decis să facă un raport din proprie inițiativă, și anume să știe cum, după câte, câțiva ani de criză economică, când am uh, luptat pentru apărarea stabilității economice, cum am putea să ne gândim la o mai bună organizare la nivel mondial a uh, finanțelor, pentru că există o necesitate de a acționa la nivel global, dar asta pune o problemă democrațiilor care sunt organizate la nivel național sau în Europa la nivel european cu uh, diverse organisme care se ocupă de normele contabile, de uh, asigurări și așa mai departe, acolo unde Europa este reprezentată într-un mod foarte diferit și uh, când vorbim despre transparență, responsabilitate și respectarea regulilor de către parteneri, nu suntem foarte clari. Uh, deci aș vrea să spun doar că această uh, activitate este în curs și dacă există persoane interesate de acest subiect și care vor să facă schimb de bune practici pentru a vedea cum pot să putem fi mai bine uh, reprezentați în organisme tehnico-politice, voiam să le spun că le stau la dispoziție uh, Uh, pentru a avea o discuție. Cred că ar trebui să vorbim într-un mod general Eh, să ieșim un pic din acest dialog al surzilor cu parlamentele naționale. Nu e vorba de legitimitatea națională împotriva legitimității europene, ci trebuie să răspundem împreună la o provocare majoră care a zdruncinat încrederea cetățenilor în instituțiile politice și în capacitatea lor de a acționa eficient. Uh, Eh, există țări în care parlamentele merg foarte departe, dar nu ne putem eh, baza pe doar câteva state membre pentru a asigura această responsabilitate, mai ales în zona euro. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit și încă o dată ne bucurăm să avem schimburi de păreri cu dumneavoastră pe această temă. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Silvii. Darius Rozati. Uh, a lot of uh, very interesting input, uh, so Iată, au fost foarte multe observații interesante. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am avut de a face cu o dezbatere interesantă și fascinantă și personal. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au intervenit în discuție. Am la notă de toate comentariile, vă asigur. Și voi ține cont de ele în redactarea versiunii finale a raportului. Încă ne aflăm în etapa colectării amendamentelor și lucrăm la documentul final. Nu am să, sau am să încerc de fapt să fiu succint și nu voi comenta toate părerile care au fost enunțate aici. Însă permiteți-mi să mă refer la trei sau patru chestiuni care au fost uh, discutate intens, începând cu întrebarea pe care am formulat-o la începutul acestei dezbateri, și anume care sunt motivele acestei lipse de asumări la nivel național în ceea ce privește recomandările specifice pentru fiecare țară și de ce rata de implementare a acestor recomandări este atât de scăzută. Am auzit o serie întreagă de sugestii în această privință și cred că o concluzie care se impune este foarte clară. Avem nevoie de mai multă interacțiune cu parlamentele naționale. Și comisia trebuie să lucrăm în continuare la secvențierea și alinierea procesului. S-a spus că anumite etape din proces se suprapun, că statele membre poate nu au suficient timp la dispoziție pentru a pregăti sau uh, reacționa la sugestiile Comisiei și de asemenea parlamentele naționale nu sunt informate de către guvernele lor naționale cu privire la anumite etape. Cred că acesta este punctul slab al întregului mecanism. Și anume că în această perioadă de șase luni există uh, o interacțiune între Guvernul Național, Parlamentul Național și Comisie cu privire la o serie întreagă de documente care trebuie elaborate. Poate însă nu este suficient timp pentru a asimila conținutul acestor documente pentru a ține cont de toate în elaborarea recomandărilor specifice de țară. Cred că este o concluzie importantă care se desprinde din această discuție. În al doilea rând, Acum aș dori să mă refer la dezbaterea vis-a-vis -vis de excedentul de cont curent din Germania. Au existat voci din ambele părți aici. Unele spuneau că acest uh, excedent uh, este un semn pentru puterea economiei germane, alții au spus că nu e neapărat un lucru de dorit. Trebuie să ne aducem aminte însă că nu există o simetrie între deficit și excedent, nu există o simetrie legislativă pentru că cele 6% pentru surplus sunt doar un nivel indicativ, în timp ce de cele 3 procente pentru deficit sunt o obligație juridică. Deci, din punct de vedere juridic, nu există o simetrie și, pe de altă parte, nu există nicio simetrie economică. O țară care se află pe deficit riscă mult mai mult să treacă prin instabilitate în cazul opririi capitalului care finanțează acest deficit, ceea ce nu e cazul unei țări pe excedent, care este într-o poziție mult mai sigură. Acestea fiind spuse, trebuie să mai spun că dacă vorbim despre Uniunea Monetară, în cadrul căreia țările sunt mult mai puternic interconectate și unde există efecte care se uh, propagă de la o țară la alta, atunci, sigur, nu apare surplus fără un deficit corespondent în alte țări. Și dat fiind faptul că în zona euro exportul Germaniei este mare, în concluzie, un surplus mare la nivelul Germaniei se traduce printr-un deficit în bilanțul altor țări. Țările cu deficit sunt criticate și li se spune să reducă acest deficit, însă fără cooperarea din partea celelalte părți, acest lucru s-ar putea să fie dificil. Vreau doar să spun că un uh, excedent a contului curent este semnul uh, competitivității unei țări. Însă, pe de altă parte, dacă te afli într-o uniune, apar și aceste efecte care se propagă. O altă chestiune care a apărut în discuție se referă la austeritate, care tot revine în discuție. Vreau să-i asigur pe acei deputați care poate au o părere diferită vis-a-vis -vis de austeritate decât uh, marea majoritate, că nu vin cu o definiție în raport. Sigur, că ne plânge despre austeritate e ceea ce spunem de foarte mult timp. În, în raport, însă, spunem că e nevoie ca statele membre să folosească măsuri anticiclice și să stimuleze economiile doar, doar atunci când există spațiu fiscal suficient. Chestiunea austerității este văzută dintr-o perspectivă greșită. Nimănui nu-i place austeritatea. În anumite cazuri, austeritatea pur și simplu a fost inevitabilă, special în cazul acelor țări care nu mai au acces pe piața de capital și acolo nu mai exista altă soluție. Nu e o rețetă. Sigur, o țară X are posibilitatea să cheltuie mai mult, dar noi vă cerem să cheltuiți mai puțin și sigur că apare riscul de recesiune, fiecare scădere a cheltuielor publice uh, se trage în recesiune, însă situația a fost una diferită. Aceste țări de care vorbim nu uh, trebuie să-și reducă cheltuielile bugetare pentru că pur și simplu nu mai aveau posibilitatea să se împrumute pe piețele de capital. Deci nu vrem să facem o virtute din această necesitate a austerității. Acestea fiind spuse, nu cred că asta este chestiunea centrală din acest raport. Nu vorbim de nevoia de a continua austeritatea, chiar și pentru acele țări care încă sunt îndatorate. Sugerăm, da, consolidare bugetară, dar prin protejarea investițiilor publice, în primul rând, ceea ce e altceva. Este de fapt cam tot ce aveam de spus, domnule președinte. După cum vă spuneam, nu sunt în măsură să comentez toate intervențiile importante din această dezbatere, însă am luat notă de toate chestiunile ridicate în discuție de vorbitori și voi încerca să le reflect în versiunea finală a raportului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Înainte de finalizarea acestui punct, aș dori și eu să fac o serie de observații. On uh, economic policies. În primul rând pe fond de politică economică și în al doilea rând pe punct de procedură. Cred că ceea ce a spus raportorul este foarte important pentru că În mod clar, nu avem o analiză totalmente convergentă în ceea ce privește calitatea politicilor economice ale Uniunii în ultimii ani, dar cred că a apărut un consens mainstream din partea Comisiei și Parlamentului în ceea ce privește calea potrivită de a rezolva problema politicilor economice și fiscale uh, și pentru uh, politicilor pentru euro și pentru Uniunea Monetară. Aici uh, vedem uh, nevoia de politici anticiclice, nevoia de a avea disciplină fiscală, de a veghea la investiții și așa mai departe. Comisia a adoptat o poziție fiscală neutră și pe de o parte vrea flexibilitate, iar pe de altă parte încearcă să rezolve problema unei poziții fiscale comune a zonei euro și în planul de investiții Juncker și noi aici în Parlament încercăm să identificăm acest mix de politici care ar putea în același timp să garanteze creștere și stabilitate. Deci cred că este foarte important să stimulăm acest element specific macroeconomic în raport. Iar un alt punct uh, instituțional sau metodologic, dacă vreți, mi se pare foarte interesant, uh, mi s-au părut interesant observațiile făcute care a spus că, pe de o parte, trebuie să ne asigurăm că se respectă regulile și se aplică și, pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că recomandările sunt bune și nu sunt contraproductive, așa cum au spus colegii germani. Nu știu dacă toți colegii din Bundestag sunt de acord cu asta, dar faptul că factorii care au făcut Germania să fie competitivă sunt uh, legat și de faptul că uneori uh, Germania nu a respectat întru totul uh, recomandările specifice. Deci, cred că ar trebui să oferim Comisiei și o părere pozitivă în ceea ce privește recomandările generale pentru zona euro și apoi pentru recomandările specifice. Ar trebui să fie un, o abordare democratică, așa încât uh, recomandările specifice să nu vină pur și simplu de undeva de sus, ci să fie rezultatul unui proces democratic de discuții atât cu Parlamentul European cât și cu Parlamentele Naționale, atât la nivel UE cât și la nivel național. Deci cred că în aceste discuții pe care le avem acum, în ceea ce privește Uh, procedura semestrului european, care apar și în acest raport și care vor, avea, vor apărea și în alte rapoarte ulterioare, cred că e bine să identificăm moduri în care putem coopera. Și putem uh, crește dimensiunea democratică a acestui semestru european identify together ways in și putem identifica împreună moduri în care putem conveni să oferim păreri comisiei, pe de-o parte, și să discutăm concluziile trase de comisie în ceea ce privește uh, studiul anual de creștere, uh, recomandările specifice pentru zona euro și pentru fiecare țară și uh, Uh, să se țină cont și de părerile Parlamentului în domeniul reformării procedurilor. Avem o propunere de linii directoare convergente, acolo unde vedem o mai bună împărțire a competențelor și o identificare a țintelor de convergență la nivel european. Și avem mai mult spațiu de manevră pentru a decide mijloacele de implementare. Dar dincolo de asta, ceea ce este un element ulterior, cred că în contextul uh, acestui streamlining pentru semestrul european, ar fi foarte bine dacă am putea să discutăm și să găsim o cale de a construi o secvențiere democratică, astfel încât să creștem calitatea economică a întregului proces al semestrului european. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste contribuții valoroase. Cred că cu cât vom fi mai capabili să ținem cont de părerea ta, Darius, în raportul nostru final, cu atât vom putea transforma acest an din semestru uh, într-o contribuție la reformarea mai largă a guvernanței economice. Sunt sigur că raportorul va găsi o cale să aibă reacții specifice față de anumite alineate. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție și putem acum să încheiem acest punct de pe de zi.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 Okay, Okay. I, I sorry, I, we need to start. Îmi pare rău, dar trebuie să începem următorul punct de pe ordinea de zi, care este la fel de important, așa încât vă rog pe cei care trebuie să plece să iasă din sală și să-și continue discuțiile afară we need to do. You, you can stay if you... Puteți rămâne dacă doriți. Sunteți mai mult decât bineveniți dacă doriți să rămâneți și să ascultați discuțiile noastre în ceea ce privește raportul BALS, pentru că este foarte relevant. Deci nu spun că trebuie neapărat să plecați, dar vreau să ne permiteți să continuăm discuțiile. Bun. Am ajuns la punctul 14 de pernă de zi, bilanțul și provocările regulamentului UE privind serviciile financiare, impactul și calea de urmat către un cadru de reglementare financiară mai eficient și mai eficace și către o uniune a piețelor de capital. Este o inițiativă importantă a acestei comisii să participe activ la discuțiile strategice în ceea ce privește Uniunea Piețelor de Capital, serviciile financiare, evaluarea de impact, și anunțurile pe care le va face Comisia. Deci este important să oferim avizul nostru Comisiei, avem un raport din proprie inițiativă. Acum am primit uh, proiectul de raport din partea lui Burhard Balz care îi dau imediat cuvântul să prezinte acest raport. Că a fost... Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul de raport pe care îl avem în față vine în întâmpinarea unei cerințe de multă vreme a acestei uh, comisii ECON și anume o solicitare adresată comisiei de a face o evaluare a proiectelor legislative și nu doar ex ante, ci și ex post. În anii precedenți am avut diferite pachete legislative pentru piața financiară unde a trebuit să acționăm sub presiune, ceea ce am și făcut și de aceea cred că se impune, în opinia grupului nostru politic, o inventariere și evaluare mai ales în contextul în care prioritățile acestei comisii vor mai include și alte acte legislative în ceea ce privește Uniunea Piețelor de Capital, pentru că obiectivele de a înlătura obstacole și a crea un mai bun climat investițional nu pot fi atinse decât dacă ne uităm la mai multe sectoare um, ale domeniului financiar. Știm că multe sectoare se împătrund între ele astfel. Și știm de asemenea că beneficiar legislației nu pot fi toți uh, tratați la fel, pentru că diferă ca mărime, complexitate și model de afaceri. Și știm de asemenea că coerența și consecvența legislativă poate nu a fost suficientă, că e nevoie de măsuri uh, transsectoriale, așa cum a mai exprimat acest, această comisie și în alte rapoarte. Nu e vorba doar de o evaluare a uneia sau altei uh, directive sau regulament, cred că se impune o evaluare de ansamblu a tuturor sectoarelor pieței financiare, um, a căror efecte se extinde asupra economiei reale. Vorbim des despre finanțarea IMM-urilor în Europa. Pe bună dreptate, aș mai spune. Constatarea că deseori există probleme uh, cu finanțarea activității acestora Uh, este împărtășită. Întrebarea este ce putem face. O mai bună disponibilitate a soluțiilor oferite de piața de capital ar fi un prim pas înainte. Însă nu vom avea succes dacă nu sunt incluse și canalele de finanțare existente acum. Deci avem nevoie de o abordare holistă și va trebui să analizăm în ce măsură cadrul uh, normativ corespunde necesităților consumatorilor și investițiilor, obstacolele pentru accesul la servicii financiare și uh, investiții sunt în continuare mari. Piața internă pentru instituții financiare a evoluat, într-adevăr, însă piața internă pentru consumator și pentru investitor mai are de recuperat din urmă. De aceea ă, propun să nu tratăm doar perspectiva europeană, ci să privim mai departe. Instituțiile euro financiare europene sunt ă, expuse concurenței globale. Pe lângă cadrul normativ european, acestea se mai confruntă și cu cel reglementativ internațional. Și trebuie să ținem cont și de acest lucru. Din partea Comisarului pentru Piața Financiară, uh, Există deja afirmații conform care, cărora are o atitudine pozitivă vis-a-vis -vis de o revizuire uh, în ansamblu a întregului cadru legislativ care se încadrează în uh, dorința de a se încadra într-o mai bună legiferare exprimată de comisie. Există multe nivele de reglementare, diferite nivele de supraveghere, ceea ce aduce complexitate în plus. De aceea, legiuitorul trebuie să țină cont și de principiul proporționalității, dar și a coerenței. În acest sens și termenele trebuie mai bine puse uh, cap la cap și coordonate și cooperarea trebuie îmbunătățită. Comisia și agențiile de supraveghere europene trebuie să aibă obligații în acest sens. Trebuie să existe mai multă transparență și trebuie ca procesele să poată fi verificate. Comisia noastră are un drept să solicite acest lucru, consider eu acestea fiind spuse, nu trebuie să fie interpretate cele spuse de mine ca un stop vis-a-vis de alte inițiative legislative. Propunerea mea este ca Comisia să se oblige să efecteze un studiu um, de impact uh, cu privire la consecințele uh, legisla- acestei legislații până la finalul anului viitor inițiativele uh, recente au vizat restabilirea stabilității pentru piețele financiare, um, obiectivul fiind acela ca ele să devină mai eficiente. În final, aș dori să mulțumesc și secretariatului pentru susținerea în elaborarea acestui proiect de raport și aștept cu interes dezbaterea, dar și colaborarea viitoare cu raportorii din umbră. Mulțumesc! To the rapporteur, first... Mulțumim raportorului, primul vorbitar, raportorul din partea SND, 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc raportorului pentru un raport interesant care arată o deplină înțelegere a sectorului financiar și destule cunoștințe în ceea ce privește uh, Uh, procesul legislativ, mai ales în acest uh, Parlament. E un lucru bun că după un val de regulamente e bine să facem un bilanț și în același timp uh, să vedem și unde putem îmbunătăți regulamentele financiare. Ne întrebăm, dar nu suntem singurii care se întreabă. Și cred că acesta este un lucru bun. Calitatea regulamentelor financiare depinde, firește, de funcționarea sectorului financiar. Este dificil să spunem că regulamentele financiare în sine pot fi bune sau rele. Depinde, depind foarte mult de modul în care sectorul financiar operează sau nu. Grupul SND ar vrea ca sectorul financiar să deservească economia reală, acest lucru fiind în interesul tuturor. Este dificil să păstrăm, uh, um, să credem că sectorul financiar în acest moment operează în interesul tuturor. Vedem niște inegalități uh, destul de importante între companii, deci nu, uh, IMM-urile nu concurează pe picior de egalitate cu multinaționalele. Vedem inegalitate în sectorul bancar, între bănci, între băncile mici și mari, dar și între băncile din diverse țări și vedem și diferențe între tipurile de capital. Uh, capital uh, de risc sau titluri de capital, titluri de creanță și așa mai departe. Deci, uh, sunt companii care nu fac față unor riscuri majore pentru că nu au avut suficient capital ca să se pună la adăpost. Și atunci când uh, vrei să vii cu o soluție, trebuie să faci o analiză a problemei. Dacă ne uităm la piața financiară, de la bănci, la piețele de capital, vedem fragmentare și obstacole în calea acestei piețe. Și trebuie să plecăm un pic de la bilanț pentru că am început deja această discuție înainte de vară și după vară, dar de aici ar trebui să ajungem la o agendă prin care să îndepărtăm aceste inegalități, astfel încât sectorul financiar să deservească mai bine economia reală, oamenii și uh, companiile. Aceasta este direcția în care am vrea să mergem. În mod specific există opțiuni promitătoare și IMM-urile merită o atenție deosebită. Cred că trebuie să avem informații standardizate, spre exemplu, uh, informații simplificate care să ducă la un acces mai ușor la credite. Dar cred că este interesant să ne uităm și la finalizarea uh, pieței de capital, pentru că în continuare, cum spuneam, există diferențe majore între bănci. Și cred că finalizarea Uniunii Bancare ar fi un lucru, un element important în eradicarea acestor inegalități. Deci trebuie să mergem înainte cât un pas, pas cu pas, și în același timp băncile au mai multe pârghii dacă iau în calcul și instrumentul securitizării, dar în același timp nu putem uita învățămintele pe care le-am tras în ultimii ani. Spre exemplu, trebuie să nu uităm că ar trebui să ne gândim la pos posibilitatea unui depozit de date, unui depozitar de date care să permită legiuitorilor uh, și uh, supraveghetorilor să analizeze sectorul financiar pentru a vedea care sunt riscurile la care acesta se expune. Uh, o să încerc să trag o concluzie, pentru că mi se apropie timpul de sfârșit. Cred că Multe din concluziile noastre au fost deja studiate atât de Parlament cât și de Comisie. Avem uh, multe lucruri de îmbunătățit. M-a șocat faptul că procedurile în ceea ce privește uh, reducerea impozitelor sunt atât de dificil de realizat. Ar trebui să avem uh, posibilități mai directe. Președintele întrerupe. case Swinburne acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru un raport excelent care se concentrează, evident, pe domeniile la care trebuie să ne uităm atunci când vrem să uh, polizăm așa un pic regulamentele emise în ultima vreme. Uh, amendamentele mele nu vor fi o surpriză pentru raportor se referă în special la EMIR, pe care mm, îl vom revizui oricum și am uh, trei observații de făcut. Uh, în primul rând, proporționalitatea pentru IMM și nevoia unui uh, regim de echivalență pentru țări terțe. Trebuie să facem mai mult în ceea ce privește standardizarea raportării. Asta acesta a fost domeniul din, um, care a avut uh, cele mai puține amendamente în 2010 când am lucrat la asta. Ar fi trebuit să fie direct, simplu, dar uh, în practică am văzut că nu e chiar așa. Există cel puțin 89 de câmpuri de raportare diferite în uh, MIFIR și în MIFID care nu se leagă cu celelalte tipuri de raportare din celelalte jurisdicții și uh, Trebuie ca supraveghetorii uh, să poată vedea interconectările între diversi jucători financiari la nivel global. Dacă datele care sunt raportate sunt mult prea complicate și nu pot fi uh, Uh, analizate, atunci acest lucru este contraproductiv. Ministrul de Finanțe luxemburghez a spus că nu facem decât să creăm un cimitir de date. Eu sprijin standardizarea datelor și utilizarea uh, unor elemente de identificare unice convenite la nivel global, dar acestea funcționează dacă le implementăm doar uniform, fără să complicăm lucrurile cu uh, elemente specifice din punct de vedere regional sectorul public chiar trebuie să fie, um, să conducă acest uh, proces. Trebuie să simplificăm de asemenea și uh, procesul uh, omologilor din țări terțe, pentru că multe aspecte sunt greu de aplicat, există diferențe de interpretare, ceea ce nu este util nici pentru companii, nici pentru agențiile de supraveghere. Uh, și domnul Balț chiar spune acest lucru în ceea ce privește alte domenii de reglementare. Uniunea de capital trebuie să se uite nu doar la proiectele mari, cum ar fi cele de securitizare, ci și la opțiunile mai mici care pot fi introduse în regulamentele existente, pentru ca acestea să fie mai um, simple pentru IMM-uri. Cu toții vorbim despre acest lucru, dar foarte puține exemple practice se regăsesc Uh, pentru că nu reușim să impunem aceste elemente în uh, discuțiile tripartite. Nu trebuie să fie vorba de portițe dacă acestea sunt supravegheate așa cum trebuie. Mă bucur că în mandatul uh, anterior nu s-au permis niciun fel de portițe, dar asta a dus la o rigidizare mult prea mare. Am două um, element, încă două observații de făcut. În primul rând, uh, modul în care Comisia a rezolvat aceste reguli de nivel 2 și cât de mult a trebuit să lucrăm pentru a îmbunătăți comunicarea cu Parlamentul în ceea ce privește MIFID. Având în vedere că avem aceleași două articole din tratat, 290 și 291, cred că ar trebui ca Parlamentul European să primească la fel de multe informații ca și Comisia. La MIFID am avut acte delegate, s-a discutat cu experții uh, statelor membre și lucrurile s-au dezvoltat în etape. În ceea ce privește RTS-ul, care vor fi actele delegate de la ESMA, nu am primit niciun fel de text și nu știu, ca parte din echipa de negociere, care sunt uh, uh, surprizele neplăcute care ne așteaptă. În ceea ce privește răspunsurile bazate pe zvonuri, Asta să știți că nu împiedică surprizele neplăcute în uh, textele finale și întârzierile nu vor fi uh, uh, bune și nici nu ni le dorim în niciun fel. A doua observație este legată tot de acest lucru și anume regulamentul unic și modul în care acesta ar putea fi dezvoltat. Uh, Aș vrea să văd un uh, mecanism de revizuire interpares pentru a îmbunătăți calitatea uh, datelor. Președintele întrerupe. S-a terminat uh, timpul. Peter Yates. I'd like also to welcome the report. It's Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș vrea să salut acest raport. Este cuprinzător, mă bucur să văd că se concentrează asupra IMM-urilor. Și aș vrea să subliniez că orice impact, orice evaluare cumulativă de impact ar trebui să evalueze accesul la finanțare pentru IMM-uri. Raportul vorbește despre importanța serviciilor financiare competitive în UE și consider că acest lucru este deosebit de important având în vedere piețele uh, emergente din Asia acest streamlining al uh, regulamentelor financiare, în timp ce ne îndreptăm spre o uniune a, capital, a piețelor de capital, este esențială pentru ca Uniunea Europeană să rămână un jucător pe piața financiară globală. Mă bucur să văd um, referințele la alineatele 24 și 25 la echivalență și mă bucur că deciziile echivalente pentru țările terțe ar trebui să fie consecvente și într-un cadru coerent. Ca răspuns la o scrisoare trimisă din partea colegilor uh, de la ALDE către comisarul Hill, comisarul a subliniat dificultatea de a dezvolta un set comun de criterii pentru echivalență, având în vedere că uh, toate, fiecare referință are un anumit uh, scop în fiecare act legislativ. Cu toate acestea, ar trebui să explorăm posibilitățile de armonizare și de echivalare a cadrelor juridice și cred că este corect să solicităm Comisiei să facă acest lucru prin intermediul acestui raport. Aștept cu interes să lucrez cu raportorul și cu raportorii din umbră în săptămânile care urmează și aștept să adoptăm și raportul. Mulțumesc! Mulțumesc, Fabio Damasi. Ja, zunächst uh, Dank an den Berichterstatter Burkhard Balz. În primul rând aș dori să mulțumesc raportorului Burkhard Balz pentru proiect. Îmi cer scuze dacă nu pot rămâne la întreaga dezbatere, pentru că sunt oarecum uh, pe cont propriu astăzi și trebuie să reprezint grupul în mai multe locuri. Pot să spun că putem fi de acord cu anumite abordări în acest raport, în ceea ce privește inventarierea legislației din domeniul financiar. Da, se impune, dar trebuie să vedem uh, ce este și să nu încercăm doar să eliminăm ce ni se pare că este prea mult. E corect faptul că raportul constată că există suprapuneri și complexitate în uh, reglementarea pieței financiare. Însă asta se datorează faptului că activitățile de pe piețele financiare au devenit foarte complexe. În al doilea rând, credem că este important să se prioritizeze stabilitatea financiară. Aici însă apar și riscuri, pentru că Um, la abordarea unei aplicată în cadrul unei mai bune legiferări, se analizează ce um, poveri birocratice există pentru aplicarea unei legislații, dar nu se măsoară cantitativ și ce s-ar um, întâmpla dacă nu s-ar aplica acea legislație. De aceea se impune o anumită grijă aici. Păi, în al treilea rând, um, reglementările financiare de până acum s-au uh, orientat mai degrabă pe un domeniu micro, deci expunerile din bilanțul anumitor bănci, dar pe plan macro s-a întâmplat mult prea puțin uh, în ceea ce plătește riscurile sistemice, de pildă. Iar în ceea ce privește Uniunea Piețelor de Capital, poziția mea este cunoscută, avem o atitudine critică. Eu cred că finanțările de pe piața de capital reprezintă un instrument um, complementar. Tocmai în Europa avem această tradiție a finanțării prin credite bancare. Credem că problema actuală a finanțării uh, nu se referă doar la o lipsă finanțării. În ultimele zile a existat în Financial Times un uh, articol cuprinzător unde și Siemens spunea că nu lipsesc instrumentele de finanțare, ci mai degrabă piețele de desfacere. De aceea, cred că instrumentul cel mai bun um, este o stabilizare a cererii. Și apoi mai considerăm că acest termen care se uzitează foarte des al uh, competitivității în sectorului UE, este unul care trebuie să se utilizeze cu prudență, pentru că creșterea sectorului financiar nu există un obiectiv în sine. Decentralizarea sistemului bancar, uh, conform experienței noastre din Germania, uh, este un lucru bun. Um, Casele de economii și consemnațiuni, șparcase din Germania au reușit să treacă bine de criză. Iar apoi, în ceea ce privește actele legislative, cred că trebuie bine diferențiat între acte de punere în aplicare și acte delegate și trebuie în continuare să solicităm capacitatea noastră de a interveni în acest proces. Erstmal um, einen herzlichen Dank an Burkhard Sven Giegold acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc lui Burkhard pentru raportul său, cu care pot fi de acord. În primul rând, sunt de acord că ar trebui să facem o verificare a proporționalității diferitelor acte legislative, pentru că multe domenii ale reglementărilor de pe piața financiară apar efecte uh, nedorite, și anume că mulți actori mai mici uh, se trezesc cu niște poveri excedentare de pe urma acestor reglementări. Uh, este un efect uh, care sigur nu a fost dorit, dar aici va trebui să vedem dacă legile conțin uh, suficiente elemente pentru o atitudine proporțională din partea autorităților de supraveghere în ceea ce privește diferiții actori. Principiul aceleași riscuri, aceleași reguli. Este unul coerent și aici uh, mă asociez celor spuse de Case Winburn. Va trebui să vedem cum anume sunt respectate drepturile noastre uh, democratice în ceea ce privește actele, uh, legislația secundară. Cu siguranță că vom încerca să îmbogățim raportul și noi, în ceea ce doresc să mă asociez observație făcută de socialiști, și anume, oare am reușit să facem în așa fel încât uh, sistemul financiar să folosească mai mult economiei reale astăzi sau nu și să ajungă mai mulți bani la investitori. Uh, pentru că, în opinia noastră, dispunem în continuare de un sistem uh, baroc, uh, depășit, care trăiește ca scop în sine și eu consider că e nevoie de un sistem care să aducă mai multe beneficii pentru uh, investitori. Și asta în special în contextul îmbătrânirii populației, nu ne putem permite ca bogăția să se concentreze în uh, imobilele somptuoase ale diferitelor case de asigurări sau bănci, în detrimentul celor care au plătit contribuțiile pentru diferitele asigurări. În rest, legislația este extrem de complexă și prin numărul actelor legislative, de aceea ar trebui să facem propuneri pentru a ordona oarecum lucrurile. Ar trebui oarecum să <clears throat> elaborăm un fel de repertoar uh, cu privire la um, legislația aplicabilă pentru uh, sectorul um, financiar, așa cum am procedat în ceea ce privește legislația pentru protecția consumatorului. Apoi avem așa numitul sector al shadow banking. Deci, iată, diferențieri în sectorul bancar, uh, tratamente diferite, în ce măsură sunt ele justificate, ce s-a făcut la nivel de G20 uh, în această privință. În plus, trebuie să constatăm că pe planul reglementărilor piața internă a făcut progrese, dar integrarea reală a piețelor financiare este mai degrabă mai scăzută astăzi decât înaintea crizei. Există unele excepții care pot fi bine justificate, altele nu. BCE ne-a atras atenția asupra problemelor, cred că trebuie să le abordăm și pe acestea, pentru ca piața uh, comună pentru capitaluri împreună cu moneda comună să funcționeze mai bine. Apoi am mai încercat să reglementăm și agențiile de rating. Am încercat să abordăm uh, concentrarea existentă? Oare am reușit? Eu știu din datele pe care le am că nu. Ar trebui ca și pe această piață să existe mai mulți actori. Va trebui să vedem care sunt segmentele de piață unde nu am putut face progrese. Și apoi o chestiune de ordin transversal, să stimulăm investiții durabile piața financiară trebuie să țină concia de aspectele ecologice și sociale, să se investească în domeniile respective și acest lucru trebuie să facă obiectul de dezbateri și aștept cu interes viitoarea colaborare. Mulțumesc, Stephen Wolf. Sorry, Mr. Chairman. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. În Cartea Verde și anume constituirea unei uniuni a pieței de capital, este o prioritate a Comisiei. Dar ar trebui să fie o prioritate a Uniunii Europene. O manieră de a face acest lucru este de a debloca investițiile și de a investi în infrastructură. O soluție este uh, investiția în infrastructură prin Uniunea Pietelor de Capital pentru a îmbunătăți capitalul. Într-un al doilea document se spune că obstacolele pentru a ajunge la Uniune a Pietelor de Capital pornește de la piața nedezvoltată și fragmentată în ceea ce privește accesul la finanțe, mai ales pentru IMM-uri. Iar în ceea ce privește oferta, Există deja probleme care împiedică aceste proiecte pe termen lung și în cele din urmă spuneți că merită să existe această uniune a piețelor de la capital, pentru că în Statele Unite uh, IMM-urile primesc finanțări de 5 ori mai mari decât în Uniunea Europeană. Am citit raportul și vreau să mă gândesc la observațiile mele inițiale uh, Sigur că aveam impresia că citesc așa un fel de ghid ușor uh, și uh, poate că n-am experiența necesară, dar vreau să analizez aspectele tehnice care sunt uh, îngrijorătoare. În primul rând, comparația cu Statele Unite este uh, o greșeală. E o greșeală să încercăm să copiem ce s-a întâmplat în Statele Unite. Europa se face din foarte, e făcută din foarte multe state cu popoare strălucite, dar Statele Unite e o singură țară, cu un singur popor, cu o singură identitate, cu un singur set de care, reguli care se aplică peste tot. Deci ar trebui, dacă ar fi valabilă comparația, să le spunem oamenilor că e vorba de Statele Unite ale Europei. E o chestiune filozofică care nu apare în acest document. Și apoi, uh, regulile acestea nu ajută IMM-urile întotdeauna, așa cum vă așteptați. IMM-urile se pot adresa deja sectorului bancar și pot face foarte multe lucruri. Dar sectorul bancar nu investește foarte mult în companiile europene. Nu pentru că nu merită firmele respective, ci pentru că riscul Europei este foarte mare, iar pe termen lung uh, lucrurile sunt și mai grele. Deci sunt soluții uh, care nu merg doar prin extinderea Uniunii piețelor de capital. Sigur, recunosc că aici e vorba și de dificultăți pentru IMM-uri și vreau să-l citesc pe George Farenson, care este șeful Asociației Caselor de Economii din Germania și care spunea că dacă se pierde modelul de finanțare vechi, poate fi un lucru greu, dar dacă e să ajungem la o creștere în acest domeniu, uh, obligațiunile corporative nu uh, vor mai fi valabile pentru investiții și interesează doar uh, emisiuni mai, de mai mici, mai mici de 5 milioane de euro. Deci această idee a Uniunii Piețelor de Capital țintite către IMM-uri nu e chiar reală, pentru că e vorba de așteptări mult mai mari. Și mai am o preocupare legată de una din secțiunile documentului privind dezvoltarea. Este cea care se referă la obstacolele privind gospodăriile în ceea ce privește investițiile uh, în domeniul IMM-ului. Băncile sunt destul de sigure, cu excepția celor din uh, Cipru. Și mă, hai să ne gândim și la securitizare. Nu? Uh, oamenii au pierdut extrem de mult bani din cauza asta, să nu uităm acest lucru. Sigur că apar restricții la capitalul de risc și la capitaliștii de risc, prin sporirea acestor aspecte de reglementare, dar dorim să creăm un cadru în care cetățeanul obișnuit poate uh, să se confrunte cu un risc. Și uh, există extrem de multe regulamente care îl protejează și care în felul acesta reduc uh, toate investițiile pe care le face. Mulțumesc foarte mult. Barbara Capel are cuvântul acum. Poziționda hinter diesem. Mulțumesc, domnule președinte. În spatele acestui raport cu un titlu de patru rânduri se ascunde unul din rapoartele esențiale pentru sectorul serviciilor financiare din Europa, și anume o inventariere a inițiativelor legislative în acest domeniu, precum și o evaluare a acestor, atât ex ante cât și ex Aș dori să mulțumesc uh, din inimă raportorului pentru această inițiativă. Este un pas important și e poate un motiv um, suficient pentru ca coordonatorul PP să se ocupe de acest raport important. Funcționarea uh, Uniunii Europene este o chestiune importantă și aici se încadrează și pașii următori care se formulează în raport, pe care îi susțin pentru că sunt propuneri concrete și se referă la revizuirea anuală a coerenței legislative și a proporționalității, în special atunci când vorba de IMM-uri și revizuirea sau analiza la fiecare 5 ani a efectelor calitative și cantitative de asemenea și aspectul uh, care ține de timp este unul important în sensul că până la finele anului viitor Comisia uh, să prezinte o analiză a impactului acestor acte legislative. Sectorul serviciilor financiare este unul complex, greu de pătruns Evaluarea sistemului uh, financiar însă este necesară pentru că există consecințe și asupra economiei reale. Antevorbitorul meu spunea că dacă încercăm să facem o comparație cu IMM-uri din Statele Unite, constatăm că acestea din America au un acces uh, mult mai bun sau se finanțează mult mai mult de pe piața de capital. Și altfel spus, uh, dacă și în Europa acest acces ar fi fost asigurat și IMM-urile din uh, Europa ar fi putut apela la acest canal de finanțare. Se impune așadar uh, o evaluare și a acestui canal de finanțare. Obiectivul este acela ca legislația să devină mai simplă, mai ușor de aplicat, obiectivul fiind stabilitatea financiară, protecția consumatorilor și competitivitatea la nivel mondial. Ultima fiind cu atât mai importantă cu cât uh, instituții financiare europene se află în, la concurență cu alți actori pe plan mondial și trebuie să și facă fața acestei concurențe. Sunt încrezătoare că raportul se va bucura de o susținere largă. Mulțumesc foarte mult sunt uh, trei uh, lor, încă trei intervenții la Catch the Eye, un minut și jumătate au la dispoziție pentru că deja am depășit timpul și nu văd niciun vicepreședinte care să mă înlocuiască, deci trebuie să încheiem. Nina Ghil are în primul rând cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru un raport foarte bun. Susțin în general multe din concluziile la care ajungi și susțin și cele spuse de colmegul meu, Paul Tank. Uh, trebuie să ne gândim la diferitele aspecte ale legislației financiare. Mă preocupă, în primul și în primul rând, percepția acestei chestiuni și am avut multe întâlniri cu cei din sectorul financiar care spun că exercițiul acesta nu este tocmai bun și sper că uh, este mai degrabă un exercițiu de rafinare a abordării și nu de dereglementare. Avem niște rezerve legate de ideea aceasta a verificării anuale. Aș vrea să înțeleg mai bine cât de practic este să facem acest lucru, dar cred că este uh, o idee interesantă pe care ar trebui să o folosim. Cred că lucrul cel mai important este că avem nevoie de aplicarea în totalitate a legislației adoptate și trebuie să găsim un, o manieră de a evita suprareglementarea. Nu știu cum putem să facem acest lucru, pentru că este de fapt chestiunea care ne împiedică uh, Uh, să, ca această uniune a piețelor de capital să funcționeze așa cum trebuie. Goodmar Hotmar. Mulțumesc foarte mult. Vreau să comentez cele spuse de domnul Wolf și anume că dacă domnul Corbyn uh, este uh, ales prim-ministru al Marii Britanii, o să dorească, de fapt, să fie în Uniunea Europeană. Cât privește evaluarea situației. Vreau să-l felicit pe raportor, numai pentru că este coordonatorul nostru, ci pentru că uh, este o bază bună de discuții. Și vreau să subliniez un aspect. Linia adoptată este bună pentru o, micro, pentru o macroanaliză a, uh, a politicii economice și dacă ne gândim și la investițiile de care e nevoie în Europa. Multe din regulamentele adoptate uh, au îngreunat lucrurile de multe ori. Uneori a fost mai greu, uneori mai puțin greu și lucrul acesta trebuie uh, discutat. Și cred că trebuie să avem și o opinie critică apropo de ceea ce am făcut. Dacă totul a fost uh, bine, dacă uh, Uh, am făcut tot ce trebuia, dacă trebuia să nu facem niște lucruri. Dar dacă ne gândim și la stabilitatea piețelor financiare și astea trebuit avut în vedere. În anumite mm, aspecte, Uniunea Piețelor de Capital funcționează foarte bine. Mulțumesc! Trebuie să mă scuz uh, dar pentru că acum se pare că nu mai avem timpul necesar, Anelis. Mulțumesc foarte mult. Pe scurt, domnul Hochmart era uh, încrezător că noi o să câștigăm alegerile generale în uh, Marea Britanie. Pieț- Uniunea Piețelor de Capital este un motiv pentru care noi susținem ideea de a rămâne în, uh, Marea Brit- în uh, Uniunea Europeană. Sunt uh, de acord cu multe din cele spuse în acest raport, îi mulțumesc raportorului, dar trebuie să ne gândim la principii, iar un principiu foarte important lipsește de acolo, și anume principiul transparenței deci sper că lucrul acesta uh, va fi inclus pentru că este esențial în ceea ce privește încrederea celor care sunt implicați în piață și a publicului. Este foarte important pentru uh, alocarea eficienței pentru că n-am văzut acest lucru nicăieri în raport. Și apoi s-a discutat foarte mult despre IMM-uri uh, în țara asta și perspectiva modificărilor de reglementare Cred că este foarte important uh, să discutăm acest lucru uh, și să le ne alăturăm altor discuții. Investitorii spun că IMM-urile nu sunt gata pentru investiții. Există un alt program care se referă la acest lucru și anume COSME. Deci trebuie să ne avem în vedere și aceste elemente în raport. Mulțumesc foarte mult. Raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și tuturor uh, colegilor care au făcut observații, fie că au fost uh, pozitive, fie de natură să ne facă să mai lucrăm un pic. Din motive de timp, aș dori să mă refer doar la câteva puncte esențiale. vis-a-vis de ce resurse de entități și transparență, da, aici sigur că putem face ceva și în introducerea mea spuneam că este importantă transparența și de aceea n-am nimic împotrivă să includem ceva și în această privință. Mulți colegi s-au referit la tematica IMM-urilor. Eu consider că și raportul nostru trebuie să acorde o atenție specială acestei categorii de întreprinderi. <clears throat> S-a mai vorbit și de accesul la finanțare pentru aceste IMM-uri, așa cum spunea Petri Iejec. Ne reprezintă un punct esențial pe care ar trebui să-l abordăm de asemenea în raport. Sunt de acord cu doamna Tang ca trebuie să facem o inventarieră, să tragem o linie. Și cred că și Nina Gil spunea că e nevoie de o ajustare un reglaj fin și nu neapărat de, de, reglementare. Vrem doar să vedem ce anume mai poate fi îmbunătățit, mai bine ajustat în legislația pe care am adoptat în ultimii ani. În opinia mea, cred că trebuie reprezentată mai clar în raport și tematica diferențierii între acte de punere în aplicare și acte delegate, și cum spunea și colegul nostru. vis a de ce spunea Sven Giegold, da, testul de proporționalitate e important. Și raportul trebuie să pună accentul și pe acest lucru, pentru că legislația, așa cum spuneai și tu, a devenit poate prea com. habe, war das äh, o temă care m-a interesat și pe mine foarte mult. Tu vorbeai de sectorul um, bancar din umbră, shadow banking, eu mă refer uh, în ansamblu la economia din umbră. Aici cred că este sau va fi una din marile teme ale actualei legislaturi. Ce anume cum vom proceda cu proiectele de legiferare. Și o scurtă încercare de răspuns pentru domnul Wolf. În raportul meu nu cred că am spus prin uh, trimiterea la Statele Unite că mi-aș dori ca Uniunea Europeană să devină un stat federal. Nu vreau să fiu prost înțeles. Nu face obiectul acestui raport, dragă Otmar. Sunt alte comisii din acest Parlament care sunt competente pentru așa ceva. În ceea ce privește perioadele la care să se facă astfel de valori, aici Sunt dispus să mai discutăm aceste termene cu colegii. M-am decis să fac această propunere pentru că consider că ar trebui să vorbim și despre lucruri concrete în final. Eu cred că semnalul de la finele acestui raport ar trebui să fie acela că avem nevoie de o muncă bine justificată și un studiu de impact din partea Comisiei care, din câte am înțeles eu, spre deosebire de ultima legislatură, acum ar fi dispusă să dea un lucru în astfel de studiu. Atât din partea mea. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much uh, to the rapporteur. Uh... Mulțumesc foarte mult raportorului. dau citire următorilor pași. Termen de depunere a amendamentelor 28 septembrie, discutarea amendamentelor pe 13 octombrie, votul din cadrul Comisiei Econ pe 9 sau 10 noiembrie. Următoarea întâlnire a Comisiei Econ va avea loc pe 22 septembrie la 9 dimineața. Mulțumesc că reuniunea se încheie aici.